Good morning to all. Uh... Bună dimineața tuturor, am să mă exprim în limba franceză pentru început. Bună ziua așadar tuturor participanților uh, din sală, dar și celor care participă de la distanță. Mă bucur foarte mult de această audiere comună alături de Cristian Bușoi, președintele Comisiei ITRE, o audiere comună, cum știți, uh, încercăm să aflăm mai multe despre condițiile contractelor deja semnate de către Comisia Europeană și anumite laboratoare farmaceutice și să obținem, deci, informații cât mai actualizate despre stadiul cercetării, angajamentele laboratoarelor cu care conlucrăm pentru vaccinul anticovid. Uh, trebuie să ne asigurăm că aceste angajamente luate de laboratoare farmaceutice vor fi respectate. Din partea Comisiei Envi există o așteptare foarte puternică din partea majorității eurodeputaților să avem mai multe informații despre ceea ce s-a semnat, de fapt, la nivel de UE acum câteva săptămâni, pe de o parte cu AstraZeneca și pe de altă parte cu Sanofi contracte care sunt în curs de negociere și cu alte laboratoare, CureVac, de exemplu. Astăzi, deja noi am audiat Comisia Europeană și dorim să aflăm mai multe de la laboratoare pentru că avem o responsabilitate în a ști exact cum sunt cheltuiți banii publici și ce contracte s-au semnat. Aș vrea să mulțumesc celor două laboratoare prezente astăzi, Sanofi și Curvac, care au acceptat să vină la audiere să răspundă întrebărilor noastre. În ce privește cel de-al treilea laborator, AstraZeneca a refuzat participarea și să răspundă la întrebările noastre. E o strategie din partea lor de a nu fi prezenți la audiere, însă noi nu ne vom opri aici și vom insista încercând să obținem răspunsuri și din partea AstraZeneca. Iată care este obiectivul politic al Comisiei ENVI pentru această audiere de astăzi. Uh, vom oferi de fiecare dată titlul exact al uh, intervenienților, ori de câte ori ei uh, vor lua cuvântul. Acum îi dau cuvântul colegului meu, Cristian Bușoi, în numele Comisiei ITRE. Îți, vă mulțumesc, domnule Confin. Uh, la rândul meu doresc să urez bun venit uh, colegilor, participanților la această audiere comune ITRE Envi. Îi salut și pe uh, invitații noștri. E limpede că un vaccin bun trebuie să fie dezvoltat rapid, trebuie să fie ieftin, dar sigur. E nevoie, desigur, de autorizare de punere pe piață și e nevoie să oferim susținerea noastră politică, financiară, cercetătorilor, celor care inovează, companiilor farmaceutice pentru a dezvolta cât mai rapid acest vaccin anticovid. Eu sper că astăzi să căpătăm asigurări că toate statele membre vor primi vaccinul fără întârziere și în același timp Aștept cu interes să aud laboratoarele farmaceutice, să vedem cum vor răspunde ei la provocările pe care le aduc producția și distribuția unui număr atât de mare de vaccinuri. Haideți să nu uităm că încă ne confruntăm cu uh, multă neîncredere vis-a-vis -vis de vaccin în rândul populației și e o temă pe care, de asemenea, uh, trebuie să o abordăm, trebuie să reducem această neîncredere în uh, vaccin și să învățăm uh, din criza, din perioada de criză pe care am traversat-o și încă o traversăm, pentru a susține mult mai mult cercetarea și inovarea, de a pune accent mai mult pe inovare în viitorul apropiat, așa încât să evităm și alte crize în viitor și să fim mult mai bine pregătiți pentru orice alte situații pot să mai apară. În fine, audierea de astăzi, cred eu, trebuie să uh, aducă încredere între politicieni, industria farmaceutică, dar și cetățeni și împreună să aducem această încredere în vaccin, transmitând mesa- mesaj clar cetățeanului european că împreună putem găsi soluții, că avem garanția că fiecare va avea acces la vaccin cât se poate de rapid. Mulțumesc, domnule Confa. Mulțumesc. Uh, cred că cunoașteți deja organizarea zilei de astăzi. Vor fi șase minute timp de vorbire pentru fiecare invitat. Rolul meu și al lui Cristian astăzi e de a păstra cu strictețe timpul de vorbire. Vă, am să-i rog pe invitații noștri să se limiteze la timpul alocat. Al minteri va trebui să le atragem atenția. După care vom avea un prim set de 14 întrebări, o primă rundă, apoi o a doua rundă de întrebări, uh, răspunsuri firește și, și o a treia rundă de întrebări. Îmi imaginez că vor exista foarte multe întrebări, subiectul este unul fierbinte. De îndată aș vrea să dau cuvântul primului panelist, primului vorbitor invitat. Mm, vă spuneam Uh, începem cu companiile farmaceutice. Prima este Sanofi Pasteur și Toma Triumf vorbește în numele acestei companii. El este responsabil pentru elaborarea uh, vaccinului. Uh, îi dau cuvântul, așadar, aveți șase minute. Mulțumesc foarte mult! Stimate domnule Canfin, stimate domnule Bușoi, stimați eurodeputați, întâi de toate vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici și mi a acordat șansa să reprezint, să vă prezint ce face Sanofi în această criză. În calitatea mea de director Sanofi Pasteur, supervizez tot ce ține dezvoltarea vaccinului. Angajamentul nostru cu Comisia Europeană și alte guverne este foarte important pentru Sanofi Pasteur avem o investiție uh, semnificativă în cercetare și dezvoltare, dezvoltarea clinică și producția în Europa vaccinurilor. Acum ne mobilizăm expertiza și resursele pentru a aborda uh, COVID-19 în Europa, pentru Europa, dar și pentru restul lumii. Permiteți-mi mai întâi să rezum ce face Sanofi. Avem două vaccinuri candidate în dezvoltare. Primul este un parteneriat fără precedent cu GlaxoSmithKline Uh, și se bază pe o abordare proteinică și uh, GSK aduce adjuvantul, am intrat în faza 1 din 2 a studiului clinic, cu o primă aprobare reglementară posibilă la mijlocul 2021. Al doilea candidat vaccin este un parteneriat cu Translate Bio și utilizează un uh, mesager nou RNA bazat pe această tehnologie. Anticipăm inițierea fazei 1 din 2 a studiului până la sfârșitul acestui an. Vrem să, vrem să asigurăm accesul la vaccinurile noastre pentru toți cetățenii europeni. Suntem bucuroși să fi semnat recent un acord de cumpărare în avans cu Comisia Europeană și cu state membre pentru vaccinul recombinat în parteneriat cu GSK. Presupunând că acesta va fi aprobat, putem produce până la 300 de milioane de doze pentru cetățeni europeni și vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru leadership-ul său în acest efort important. Așa cum știți, sarcina ce ne stă în față este urgentă. Pandemia de coronavirus a ucis deja aproape un milion de oameni, a distrus vieți și uh, a distrus economiile. Însă, astăzi există totuși uh, motive de speranță și optimism, pentru că am făcut progrese mari în înțelegerea bolii. Asta a fost posibil prin colaborarea fără precedent în cadrul industriei noastre cu comunitatea științifică și cu guvernele. Cu cât mai mulți dintre noi se angajează în acest efort, cu atât sunt mai mari șansele de succes. Autoritățile de reglementare, de partea lor, au jucat un rol foarte important în a ne ajuta pe parcursul procesului de dezvoltare a vaccinului, fără compromisuri în ce privește siguranța. Această pandemie a adus mm, provocări fără precedent pentru noi ca fabricați de vaccinuri. Haideți să vă explic câteva dintre acestea. Pe de-o parte, proporția fenomenului. Vorbim de o pandemie globală ca atare, vaccinurile trebuie produse în cantități suficiente ca să fie disponibile peste tot în lume. Apoi, urgența situației. Încercăm să facem într-un an, maxim doi, dar fără compromis pentru siguranță, ceea ce în mod obișnuit uh, facem în cam 10 ani. Ca atare, trebuie să începem să producem vaccinurile uh, pe măsură ce studiul clinic este încă în curs. Această producție accelerată este necesară, da, dar este posibilă doar dacă atât Comisia Europeană cât și statele membre sunt gata să ia parte la investiție. Printr-un sistem de susținere financiară uh, progresivă în timp, alinindu se la rezultatele obținute pe parcurs. Acest acord de cumpărare în avans ne va permite nouă, GSK și Sanofi, să ne sporim capacitatea de producție în mai multe state membre, inclusiv Germania, unde, iată, mă aflu astăzi uh, aici, dar și în Belgia, Franța și Italia. Până la urmă, vorbim de un contract social – noi ne angajăm să dezvoltăm, să producem și să facem disponibile milioane de doze dintr-un vaccin eficace și sigur. Este obligația noastră vis-a-vis -vis de societate. Europa uh, a dat dovadă de un leadership decisiv atunci când a făcut apel la colaborare globală ca singura modalitate de a învinge pandemia. Ca atare, o bună parte a vaccinurilor anti-COVID-19 vor fi făcute disponibile și oferite uh, facilității COVAX, care va uh, garanta accesul egal la Eh, pentru țările participante. În fine, acum trebuie să privim mai departe, dincolo de COVID-19 și să aplicăm lecțiile învățate din această pandemie pentru a ne pregăti pentru următoarea. Întâi de toate, pandemia a arătat legătura esențială între sănătatea umană și creșterea economică. Pregătirea pentru pandemie în trecut eh, era considerată foarte eh, costisitoare și de înalt risc, dar COVID-19 ne-a arătat că atât costurile umane cât și economice ale unei pandemii sunt mult, mult mai mari decât această pregătire. În al doilea rând, mobilizarea trebuie să fie făcută la scară largă, iar eforturile trebuie să se facă la nivel european. E nevoie de o agenție europeană dedicată răspunsului uh, la crize și a planificării pentru orice alte tipuri de urgențe medicale. Iar președinta von der Leyen a făcut o serie de anunțuri foarte importante în această direcție chiar săptămâna trecută. În încheiere, aș vrea să vă spun că această bătălie împotriva COVID-19 este și una personală pentru toți angajații Sanofi, la fel ca dumneavoastră, la fel ca eurodeputații, toate țările pe care le reprezentați în acest Parlament, la fel ca toată lumea, deci viețile fiecăruia dintre noi au fost schimbate de această pandemie unii eh, dintre colegii noștri au pierdut o bătălie personală în fața acestei, acestei maladii. Vreau să vă asigur astfel că angajamentul nostru este puternic, eh, misiunea noastră este una europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, mulțumim pentru aceste Uh, cuvinte introductive. Mergem acum mai departe și mulțumesc că ați respectat și timpul de vorbire. Acum am să-i dau cuvântul domnului Jean Stefan, uh, directorul uh, Bordului de Supraveghere CURVAC. Aveți din nou șase minute, vă rog. Ok. Uh, I've spent all my life in uh, vaccine. Bună ziua! Eu mi-am petrecut întreaga viață uh, lucrând pe vaccine la GSK. Mi este o plăcere să pot vorbi astăzi aici. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Cred că avem un obiectiv comun și anume să controlăm această boală. Ce vreau să spun în primul rând este că avem astăzi tehnologii noi care nu existau în urmă cu 20 de ani, ceea ce e foarte bine. Toate industriile farmaceutice din lume, toate companiile, lucrează cu aceste tehnologii noi pentru a produce vaccine noi. Mai există și două tehnologii noi cu vectori uh, V bazat pe un adenovirus, și cu mesaj ARN, pe care îl folosesc, strategie pe care o folosesc anumite companii. Uh, Um, noi lucrăm pe acest, la CURVAC, lucrăm pe o strategie mai veche. Aceste strategii noi, aceste tehnologii permit uh, producția de cantități mai mari. În ceea ce privește vaccinul la care lucrăm noi, ne bazăm pe faptul că se injectează ARN în uh, celule și se induce producerea proteinei în sine ceea ce va stimula sistemul uh, imunitar. În ultimii 10 ani, diferite companii au testat această uh, variantă în uh, clinici. E mai ușor de produs, de multiplicat și nu, a fost, nu, nu e necesar de ajuvanți. Însă niciun vaccin de acest tip n-a fost autorizat încă, de aceea trebuie să lucrăm împreună cu autoritățile pentru a ne asigura că vaccinul este eficient și sigur. Următoarea provocare pentru aceste tehnologii ar fi un plan clinic pentru aprobarea autorităților. Trebuie să lucrăm împreună cu autoritățile naționale și cu agențiile europene, iar cooperarea pe care o avem cu acestea este extraordinară. Toată lumea încearcă să accelereze acest proces. Vorbim aici de test de teste pe 30.000 sau 50.000 de subiecti, ceea ce înseamnă că vom face testele în alte țări, pentru că în Europa nu avem uh, țări cu atât de multe persoane infectate. Ne orientăm către America Latină și India. De aceea trebuie să ne gândim și la prețul pe care îl vor avea aceste vaccinuri. Important este ca producția să înceapă. Ce înseamnă asta? În octombrie, curvac, noi vom începe producția fără a avea încă rezultatele tehnice. Acesta este mecanismul pe care l-am uh, inițiat împreună cu Comisia europeană. Mi se pare că este instrumentul potrivit pentru a stimula producția, dar și riscul. Suntem parteneri în această luptă împotriva um, virusului. Curvec este o companie mică, avem doar 600 de angajați. Nu suntem Big Pharma și de aceea și pentru producție avem nevoie de parteneriate cu multe alte companii din Europa. Toată producția va avea loc în Europa pentru a crea această rețea de producție, avem nevoie de timp și de aceea e important acest acord de uh, achiziție avansată. Apoi, dacă vorbim de un vaccin, trebuie să vorbim și de acces și de un preț corespunzător. În anul 2000 am, am fost uh, martor la scandalul HIV, dar nu ne aflăm în aceeași situație. Uh, cu acest vaccin am uh, reușit împreună cu Bill Gates și alte guverne și câteva guverne să creăm o um, relație globală. Avem um, posibilitatea de a distribui vaccinul în țări uh, sărace și asta înseamnă că Prețul va depinde de puterea de cumpărare a statului respectiv. Țările bogate vor plăti mai mult, țările sărace vor plăti mai mult. Important este să folosim și ce am învățat în ultimii zeci de ani, Iar ceea ce aș dori să vă mai spun este că în ultimii 20 de ani țări în curs de dezvoltare au eh, dezvoltat capacități de producție mari și atunci accesul este responsabilitatea industriei farmaceutice, iar CureVac va merge pe această cale uh, bătută. În ceea ce privește responsabilitatea, când vorbim despre pandemie, vorbim de vaccinarea unei populații cât mai largi pentru a acoperi 60-70% din populație pentru a opri transmiterea și pentru a ajunge la imunitate colectivă. Așa se oprește o pandemie. Nu e suficient să vaccinăm 10 sau 20%. Deci atunci când vorbim de vaccinare la scară largă, important să fim protejați. Industria nu poate răspunde. După cum știți, grupurile antivaccin sunt foarte active și nu susțin acest obiectiv de sănătate publică. Guvernele se ocupă de protejarea personalului medical, autorităților și pentru companiile farmaceutice. Trăim în aceeași lume și avem aceleași obiective. Iar uh, un ultim aspect responsabilitatea pentru acest tratament profilactic înainte de îmbolnăvire necesită o protecție specifică. Am trăit în Statele Unite și știu că există acolo o legislație specială care protejează <clears throat> companiile care altfel n-ar mai produce aceste vaccinuri. Numai prin vaccin putem controla această pandemie și ne putem întoarce la viața obișnuită, atât pentru cetățeni cât și pentru economie. Și eu cred cu tărie că vaccinul va apărea în următoarele 6 până la 12 luni și că ne va ajuta să controlăm această pandemie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Trecem mai departe la cel de-al treilea vorbitor pentru primele uh, observații. Domnul Fergus Rini, șeful studiilor clinice și acestui task force de producție. Aveți cuvântul, șase minute. Mr. Sweeney, can you please press the speak button? Domnule Sweeney, puteți apăsa pe butonul speak? Thank you. Dear chairs, Mr. Mulțumesc. Stimați președinți, domnule Bușoi, domnule Confan, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a lua cuvântul în această dimineață. Vaccin, un vaccin eficient și sigur ne va ajuta să luptăm împotriva acestei pandemii. Și e clar că e nevoie de, în afara vaccinului și de alte măsuri uh, de sănătate publică, însă vaccinul va fi un element cheie în lupta noastră împotriva COVID-19. Avem uh, foarte mulți candidați peste tot în lume și încă din luna septembrie pentru a dezvolta acest vaccin și încă din uh, luna septembrie am început să vedem care este potențialul de dezvoltare a unui astfel de vaccin și uh, au început deja dezvoltarea în aprilie și sperăm să ajungem până în vară la un rezultat. Sistemul de reglementare în Europa a fost mobilizat în așa fel încât să putem acorda autorizațiile necesare pentru vaccinuri și medicamente pentru a lupta împotriva COVID-19. Evaluările se vor face în mod independent și vom avea în centrul atenției uh, dovezile științifice și um, rezultatele obținute pe pacient aducem la oaltă expertiză de peste tot, din toată rețeaua europeană, în așa fel încât să putem lua măsurile necesare pentru a putea dezvolta, pentru a putea autoriza și pentru a produce în mod sigur aceste medicamente și vaccinuri. Noi ne-am adaptat deja sistemul de reglementare în așa fel încât să fie cât mai eficient cu putință în această nouă uh, etapă. E vorba de un mecanism de revizuire pentru a evalua datele de îndată ce acestea sunt deja disponibile, în loc de a aștepta până când toată informația este disponibilă și când toate studiile au fost realizate. Ceea ce va reduce în mod considerabil timpul necesar pentru a uh, finaliza procedura de reglementare o consiliere științifică uh, timpurie este disponibilă, în așa fel încât studiile să fie de- dezvoltate cât mai repede cu putință și pentru a fi la îndemâna celor care iau decizii. Această decizie de, a, de adoptare a anumitor vaccinuri trebuie să se bazeze pe calitate, pe eficiență și pe siguranță și pe nimic altceva. Vaccinurile vor fi uh, uh utilizate pentru milioane de oameni și vor fi în momentul în care se va ajunge în etapa a treia de dezvoltare, uh, acestea vor trebui să demonstreze eficiența lor. Ne așteptăm la o vaccinare care să pună accentul pe persoane adulte, să ținem seama și de coeficientul de mobilitate, în așa fel încât să putem combate eficient această boală. Autorizațiile vor fi acordate atunci când se vor demonstra în mod clar beneficiile vaccinului, care să fie mai mari decât orice alte eventuale neajunsuri. Vom evalua avantajele și dezavantajele fiecărui vaccin. În, vom vedea dacă putem avea vaccinuri care să fie 100% eficiente și sigure, pentru că siguranța este elementul cel mai important. Și abordarea aceasta va fi asemănătoare cu abordarea pe care o avem de obicei în cazul tuturor altor vaccinuri. E clar că sistemul european de monitorizare este gândit de așa natură încât să putem să raportăm rapid efectele nedorite și să luăm măsurile necesare cât mai timpuriu uh, cu putință. Pentru vaccinurile COVID, un, Comisia Europeană, statele membre și partenerii noștri europeni și internaționali au stabilit împreună un sistem de monitorizare extrem de eficient, scopul fiind să ne asigurăm că orice informație care este colectată după punerea pe piață va fi în mod corect evaluată, analizată și dacă e necesar, măsuri suplimentare vor fi luate. E vorba de date referitoare la expunere și diferitele alte tipuri de informații referitoare la gestionare sistemul de monitorizare, diferitele centre de monitorizare uh, și studiile cu pacienții stabilite peste tot în Europa, o comunicare clară și transparentă despre aceste evaluări vor fi uh, în centrul atenției noastre transparența referitor la informația pe, pe tema acestor produse anti-COVID vor, va fi un element cheie. Această transparență este elementul central pentru a consolida încrederea în sistemul de reglementare și în produse, în, în, încrederea în produsele plasate pe piața europeană. E foarte important pentru cercetare uh, e, să avem un sistem de revizuire independent, autonom autorizația poate fi acceptată sau refuzată sau uh, dacă un produs a fost deja plasat pe piață, autorizația poate fi retrasă. Datele în studiile clinice vor fi anonimizate și vom menține uh, um, anonimitatea acelor date. Vom avea rapoarte într-un termen de trei zile de evaluare a diferitelor autorizații acordate și planul de management de risc pentru produsele COVID va fi un plan ce va fi publicat stimați președinți, stimați membri ai Parlamentului European, o, foarte multe resurse ale Agenției Europene pentru Medicamente și a europene au fost alocate pentru această misiune și suntem gata să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a face față acestei situații de urgență în materie de sănătate. Mă voi opri aici și sunt gata să răspund la întrebări la sfârșitul acestei sesiuni. Mulțumesc! Mulțumim și Urăm <clears throat> mult succes Emma, în eforturile sale de autorizare. Acum îi dăm cuvântul profesorul Robin Shattuck, Facultatea de Medicină, Departamentul de Boli Infecțioase, Imperial College, Londra. Domnule profesor, aveți cuvântul. Good morning and thank Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Robin Shattuck, sunt uh, profesor și șef de departament boli ambițioase la Imperial College Londra. Echipa mea și cu mine în ultimele luni am dezvoltat un potențial vaccin împotriva COVID-19. După o serie de teste pe animale cu succes pentru vaccinul candidat uh, la începutul anului, am început uh, studiul clinic uh, și acum testăm vaccinul nostru pe 400 de voluntari în scopul de a lansa un test clinic um, pe 20.000 de persoane. Până acum, cei 400 de voluntari răspund foarte bine la vaccin, dar nu putem confirma acest vaccin decât dacă el va fi sigur și eficace. Dacă studiile continuă să arate rezultate promițătoare, atunci, în cursul, spre finalul acestui an, vom începe uh, testele internaționale în speranța de a avea un vaccin fiabil la jumătatea lui 2021. Ne bazăm vaccinul pe o nouă tehnică cu un ARN uh, autoamplificator, odată injectat în celule, acesta produce un răspuns imun. Încercăm să amplificăm uh, natura acestui vaccin. Asta ne va permite să utilizăm uh, doze reduse, maximizând astfel și producția lui. Uh, va fi primul vaccin de această categorie și ar putea să schimbe felul în care abordăm pandemii viitoare. Datorită um, fabricării sale um, industriale va fi uh, posibil să fie uh, Uh, fabricării sare artificiale va putea fi produs pe scară mult mai largă decât vaccinurile tradiționale și va putea fi adaptat rapid la orice schimbare în virusuri care circulă sau utilizat în viitor împotriva unor diverse tipuri de amenințări virale. În trecut au existat metode mult mai costisitoare și de durată de producere a vaccinurilor în mod tradițional și astfel s s-a limitat accesul la unele dintre acestea, în special în țările în curs de dezvoltare. În schimb, această nouă tehnologie bazată pe ARN a vaccinurilor aduce multe avantaje la o siguranță comparativă și doze scăzute care pot fi eficace uh, dacă e să le comparăm cu um, vaccinurile tradiționale. Pentru a susține programul nostru de dezvoltare am primit peste uh, 14 milioane de lire sterline finanțare guvernamentală britanică și am fost finanțat și cu 5 milioane din donații filantropice. Succesul vaccinului nostru uh, va fi uh, distribuit prin COVAX și nu este uh, pentru profit. Lucrurile au fost stabilite dacă vaccinul e viabil, renunțăm la toate drepturile de autor. Modelul nostru este să lucrăm cu producători din țară și să solicităm un preț foarte scăzut, suficient să acopere costurile operaționale, tocmai pentru a accelera producția și distribuția vaccinului. Sperăm că în acest fel vaccinul să fie disponibil și pentru populațiile din zonele mai puțin bogate ale lumii. Uh, lucrăm îndeaproape cu programul COVAX în cazul în care vaccinul nostru merită adoptat și suntem deschiși oricăror cooperări cu partenerii farma atunci când se impune și uh, când misiunile noastre vor fi aliniate. Discutăm și cu guverne naționale în ce privește acorduri de cumpărare în avans. În trecut, am fost foarte recunoscut pentru, recunoscător pentru susținerea pe care am primit-o prin programul Orizont 2020 pentru a dezvolta noi vaccinuri, inclusiv 23 de milioane de euro EVI 2020, care a dus uh, cercetători din 22 de instituții din Europa, Canada, Australia și Statele Unite, lucrând împreună la producerea unui vaccin HIV uh, eficace. Lucrăm îndeaproape cu cercetători din întreaga Europa și uh, doar în felul acesta putem uh, excela. Lecțiile din trecut ne-au arătat că Mm, această colaborare uh, a adus peternuri de cercetare pe care le putem aplica astăzi în vaccinul anticovid. Salut colegii europeni în dezvoltarea, evaluarea și producția vaccinului anticovid. Experiența noastră comună în dezvoltarea unui vaccin anticovid va ajuta la designul altor vaccinuri în viitor, în special vaccinul anti-HIV cunoștința și tehnologia vor evolua și își vor aduce contribuția la programele de vaccin anti-HIV. Acum, revenind la vaccinul anticovid, trebuie să recunoaștem că suntem cu toți o cu, într-o cursă împotriva vaccinului și nu suntem uh, într-o cursă unii împotriva altora. Nu contează cine va trece primul uh, linia de sosire, ci e important ca cel care o face să permită acces global la vaccin. Corona nu e prima pandemie globală și cu siguranță nu e nici ultima. Pandemia COVID-19 a demonstrat importanța cooperării internaționale în abordarea urgențelor de sănătate globală, iar rolul organismelor supranaționale în finanțarea vaccinilor și a tehnologiei de producție este importantă, iar acțiunea coordonată în întreaga Europa și în întreaga lume va fi decisivă pe măsură ce trecem la următoarele etape ale pandemiei și, desigur, și uh, fața provocărilor viitorului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, domnule profesor Shattuck. Acum dau cuvântul doctorului Sidney Wong, uh, director la Médecins Sans Frontières. Vă rog, aveți cuvântul. Good morning, everyone. Uh... Bună dimineața tuturor! Mulțumesc Parlamentul European că ne-a invitat la această discuție. Sunt co-director executiv al acestei campanii Médecins Sans Frontières. Ca organizație umanitară internațională, noi am uh, susținut măsuri de răspuns împotriva acestei pandemii în peste 60 de țări. Acum discuția noastră analizează provocările cu privire la găsirea unui vaccin. E nevoie ca într-o astfel de pandemie să acționăm uh, împreună la nivel global. Guvernele trebuie să se unească și să dea un răspuns global și să renunțe la strategii naționale care vor dăuna multor țări. În momentul de față, suntem îngrijorați că un astfel de răspuns global e departe de a se realiza, iar acest uh, posibil acces nu va fi de fapt garantat. Pe măsură ce lumea se grăbește să dezvolte aceste uh, vaccinuri noi, încercăm să aducem aminte că trebuie dovedită clar eficacitatea acestor noi uh, instrumente medicale. Salutăm faptul că Uniunea Europeană joacă un rol important în acest uh, domeniu. UE a anunțat un împrumut prin Banca Europeană de Investiții pentru achiziția de vaccinuri pentru țările sărace. E vorba de 88 de milioane de doze. Sună mult, dar reprezintă doar 1% din țările cu venituri mici și medii. Se urmărește o vaccinare de peste 30% a populației. Alte țări semnează deja acorduri de preachiziție. Pentru că aceste uh, vaccinuri vor fi limitate la început, este greșit să avem uh, o astfel de abordare națională. Pentru a evita să adâncim această diferență, cerem Uniunii Europene și statelor membre să ia următoarele șase măsuri. În primul rând, UE și statele membre ar trebui să adere la mecanismul Organizației Mondiale a Sănătății de distribuție corectă. În această perioadă, acest cadru bazat pe nevoi uh, de sănătate publică vor asigura că toate statele au acces imediat ce vaccinul devine disponibil. În al doilea rând, existența acestor vaccine pentru, cei din, pentru personalul sanitar este esențial. Cerem UE și altor regiuni să pună suficiente vaccinuri la dispoziție pentru a acoperi întreaga, uh, întregul număr de personal medical din primă linie. și asta încă de la primele transporturi. Apoi, în al treilea rând, pe măsură ce mai multe vaccinuri vor fi disponibile, ele ar trebui puse la dispoziție în zone cu crize umanitare afectate, fie că vorbim de migranți, de refugiați, de persoane din zone de conflict. Aceste persoane au cel mai prost, cel mai slab acces și în general sunt excluse de la accesul la servicii de sănătate. Iar UE are o responsabilitate aici. În al patrulea rând, UE trebuie să susțină și politic și financiar mai mult, astfel încât COVAX AMC să dea rezultate clare și să ajute cele 90 cele mai uh, sărace țări din lume. Dacă nu reușim acest lucru, răspunsul global va fi un eșec. Apoi, următorul punct. UE trebuie să susțină sporirea acestor vaccinuri cu licențe non-exclusive. Mulți membri ai Parlamentului European au cerut deja <clears throat> asta ca o condiție pentru finanțarea acestui efort, pentru a reduce dependența de corporații farmaceutice. Investiții europene ar trebui să dea un acces uh, tuturor la fel și tehnologiile, datele, proprietatea intelectuală, toate legate de aceste vaccinuri, să fie puse la dispoziție producătorilor din toate țările. Acorduri uh, transparente și acorduri de transfer în întreaga lume ar trebui uh, facilitate și pe această cale. Și nu în ultimul rând, transparența este foarte importantă. La fel mă refer la prețuri, la transferul de tehnologie. Este, Parlamentul este responsabil că întreaga finanțare și acordurile de achiziții timpurii să fie uh, garantate, iar secretul uh, profesional nu trebuie să stea în calea soluționării acestei crize. Mulțumim mult domnului dr. Sidney Wong și trecem mai departe la ultima intervenție. Sue Middleton, președintele bordului executiv, împreună cu Magdalena Rodriguez de Zero, director executiv la Federația Europeană a Industriilor Farmaceutice și Asociațiilor. Vă rog, aveți cuvântul. Hello everybody. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a participa la audierea de astăzi. Sunt într-adevăr mândră să pot reprezenta Vaccins Europe. S-ar putea să vă surprindă să aflați că 70% din producția de membrilor noștri se derulează aici, în Europa. Avem 27 de situri de producție a vaccinurilor în 11 țări europene. Pandemia COVID-19 are un impact asupra noastră a tuturor și dezvoltarea cu succes a unui vaccin este probabil cea mai bună șansă de care dispunem pentru a atenua impactul acestei pandemii. Am lucrat din răzputeri pentru a dezvolta vaccinuri care, odată ce vor fi aprobate, vor fi disponibile pentru toți oamenii în lumea întreagă. La întrebările care au fost puse la această audiere, aș vrea să fac trei observații. Mai întâi, disponibilitatea vaccinurilor. Deocamdată nu avem vaccin pentru COVID-19, dar avem speranța că până la sfârșitul acestui an să vom avea datele necesare pentru a trece la etapa a treia a trialurilor și aceste vaccinuri vor trebui să fie produse pe o scară fără precedent. Pentru a vaccina chiar și jumătate din populația globală am avea nevoie cam până de, cam de 8 miliarde de doze. Și ca să vă dau un context, Astăzi, în momentul de față, capacitatea globală a industriei vaccinurilor pentru toate vaccinurile este doar de 5 miliarde de doze pe an. Deci vă puteți da seama care este provocarea și care este amploarea acestei provocări. În circunstanțe normale, vaccinurile ajung pe piață în mod progresiv și ne, acord, ne acordăm timp pentru a crește producția în funcție de cerere. Mare parte din întreprinderile care dezvoltă vaccinuri COVID au început să producă deja anul acesta și vor construi această capacitate înainte de a ști dacă vaccinul funcționează sau nu. Și în ciuda celor mai uh, uh serioase eforturi din partea acestor întreprinderi, vor exista dificultăți de aprovizionare în 2021. Pe măsură ce disponibilitatea vaccinilor va spori, atunci autoritățile vor trebui să prioritizeze la început care sunt categoriile țintă care trebuie neapărat să fie vaccinate pentru că sunt cele cel mai expuse unui risc. Acum, cel de-al doilea punct la care vreau să mă refer, încrederea în vaccinuri. Trebuie să conlucrăm în așa fel încât să convingem cetățenii noștri să, să, fie, să accepte să fie vaccinați, să construim încrederea în consumatorii europeni. Și anume că aceste vaccinuri vor fi eficiente și, mai mult decât atât, vor fi sigure. Întreprinderile uh, care produc vaccinuri sunt angajate 100% în ceea ce privește siguranța și calitatea acestor vaccinuri recent, nouă întreprinderi au uh, dezvoltat astfel de vaccinuri COVID și își uh, uh, asumă un angajamentul de plin de a menține integritatea uh, procesului științific și a procedurilor de reglementare. Ne angajăm să demonstrăm eficiența acestor vaccinuri prin etapa a treia a studiilor și trialurilor și aceste evaluări să poată fi făcute în mod independent de autorități, de experți din partea autorităților de reglementare avem nevoie de un grad ridicat de încredere în vaccinuri, pentru că încrederea față de vaccinuri este foarte fragilă în multe țări în Europa și oricum nicio intervenție medicală nu poate fi garantată 100% fără risc va trebui să avem o campanie de vaccinare fără precedent și s-ar putea să existe și uh, efecte nedorite, fie legate de vaccin ca atare sau uh, uh, efecte nedorite care oricum s-ar fi petrecut chiar dacă persoana respectivă nu ar fi fost vaccinată. Iar felul în care vom gestiona aceste efecte nedorite va fi un element cheie pentru a re, uh, spori încrederea în uh, campania de vaccinare. Și față de vaccinare, indiferent de COVID în viitor. O abordare practică pentru a construi o astfel de încredere trebuie să ducă la o încredere de plină în rândul cetățenilor europeni că nu există niciun risc uh, de a uh, fi vaccinat. Și uh, pentru asta e nevoie de asemenea și de un sistem de compensare uh, rapid și eficient. Astfel de sisteme de compensare există deja în 11 state membre. Uh, iar cel de-al treilea punct la care vreau să mă refer e mai degrabă legat de viitor și felul în care Europa se poate pregăti pentru următoarea pandemie. COVID-19 ne-a arătat cât de important este să punem accentul pe sănătate și să demonstrăm solidaritate globală. Iar uh, în acest sens sunt câteva lecții pe care încă le mai putem învăța, în așa fel încât să, evi- să învățăm din greșeli și să le evităm pe viitor. E nevoie de o cooperare extraordinară între statele membre, Uniunea Europeană, societatea civilă și industrie. Comisia Europeană susține cercetarea, dezvoltarea și producția pe scară largă a acestor vaccinuri. Parlamentul European, de asemenea, a susținut aceste eforturi și a fost în prima linie uh, uh, în momentul în care a trebuit să propunem uh, soluții de politici pentru a lupta împotriva COVID. Săptămâna trecută, doamna von der Leyen a anunțat că vom uh, avea o, un, un nou organism european, EU Barda, care va fi de fapt o organizație pentru a susține nivelul de pregătire în cazul unor viitoare uh, pandemii. Ceea ce este neapărat o veste foarte, foarte bună. În încheiere aș dori să spun că trebuie să fie foarte clar din capul locului pentru toată lumea că noi vom face toate eforturile necesare pentru a dezvolta și a produce suficiente vaccinuri în așa fel încât să fie disponibile pentru întreaga Uniunea Europeană și întreaga lume. Vă mulțumesc pentru atenție!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 Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor paneliștilor pentru aceste intervenții și iată că acum trecem la runda de intervenții din partea membrilor Parlamentului European. Avem foarte mulți coordonatori sau înlocuitori a acestora. Mai întâi v-aș ruga să respectați cele două minute pentru că sunt foarte, foarte multe solicitări de intervenții și ar trebui ca invitații noștri, cei șase, să aibă ocazia să răspundă la întrebări. Dacă aveți o întrebare specifică adresată unui panelist anume, vă rog să indicați acest lucru. Și mai întâi, în această primă rundă, am să-i dau cuvântul domnului Peter Lize, două minute. Thank you, Chair, and thank you to our speakers. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Avem uh, cifre crescânde cu infecții de uh, COVID-19 în toate statele europene și sunt foarte preocupat de faptul că, iată, vine toamna, iarna și trebuie să fim extrem de prudenți, încercând să limităm uh, evenimente de mai proporții în spații închise și, din nou, poate să restricționăm călătoriile. Iată de ce vă și salut din biroul meu de acasă, după ce săptămâna trecută am fost, într-adevăr, și fizic la Bruxelles. Dar uh, ce am auzit astăzi uh, ne face să întrevedem luminița de la capătul tunelului. Uh, am tot auzit că vaccinarea nu va funcționa niciodată. E bine, oamenii de știință ne dovedesc contrariul. La Comisia Envis s-a spus deja, uh, o colegă a spus că se așteaptă ca trei vaccinuri să fie aprobate încă din acest an. Și atunci prima mea întrebare către experții noștri, în special către Fergus Sweeney și reprezentante Vaccine Europe, este mult prea optimistă această uh, ipoteză de a avea vaccinuri aprobate încă din anul acesta și deci produse la începutul anului viitor? E prea optimist acest scenariu oare? Și a doua întrebare, ne putem aștepta să căpătăm datele exacte ale studiilor clinice um, duse la bun sfârșit cu succes? economia va fi influențată. Orice rezultat al studiilor clinice și evaluarea uh, acestora trebuie să se încheie până pe 30 noiembrie uh, anul acesta de către EMA, pentru că un politician celebru a făcut presiune în acest sens și toți ceilalți trebuie să fim atenți, să așteptăm, să așteptăm cu atenție rezultatele pozitive ale studiilor înainte de a aproba orice. Mulțumim! Acum are cuvântul doamna Carvalho, PPE ITRE. Uh, good morning, thanks. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Vreau să mulțumesc pentru prezentări și mesajul, pentru mesajul de speranță pe care ni l-ați transmis. Această pandemie s-a dovedit, a dovedit odată în plus valoarea cercetării și inovării și că aceasta e singura cale pentru a ieși din criză. Relevanța unui cadru european pentru cercetare și inovare, Orizont 2020 uh, și succesorul său Orizont Europa sunt decisive. Națiunile trebuie să conlucreze la nivel european, dar și la nivel global ca raportor pentru Orizont 2020 sunt foarte mândră că acest program a permis un răspuns mai adecvat la prezenta situație prin inițiativa uh, Medicamente Inovatoare, aici toate proiectele colaborative. Acestea sunt fapte și probabil cele mai bune argumente că, iată, în negocierile noastre le putem folosi uh, pentru um, programul Orizont Europa. Ne aflăm uh, în negocieri dure, tocmai pentru a obține un buget bun pentru cercetare și inovare în uh, următorii șapte ani. A fost crucial să lucrăm împreună, atât la nivel de state membre, dar și să cooperăm cu cercetători și companii din întreaga lume pentru a obține soluții la aceste crize. Stimați uh, invitați, lumea întreagă așteaptă cu neliniște rezultatele uh, eforturilor dumneavoastră. Uh, ne punem toate speranțele în munca dumneavoastră, dar anumite grupuri care se confruntă cu riscuri mai mari de a se infecta cu COVID-19, mă gândesc la anumite grupe de vârstă, persoanele de vârsta a treia, dar și persoane cu maladii cronice care îi fac mai vulnerabil Și atunci întrebarea mea se referă, se adresează celor care dezvoltează vaccinuri. Puteți să ne dați deja din rezultatele preliminare ale studiilor dumneavoastră, ne puteți da asigurări că vaccinurile vor fi sigure și eficace și uh, pentru aceste grupuri de risc? vă așteptați ca vaccinul să fie universal sau vor exista riscuri suplimentare pentru anumite uh, grupuri de populație. Președintele întrerupe. Mulțumim. Vă doresc mult succes, spune doamna Carver. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Tiemo Volken, SNDMV. Chair, during the Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută am auzit o grămadă de zvonuri în ce privește responsabilitatea când vine vorba de vaccinurile anti-COVID-19. Doamna Galina, din partea Comisiei Europene, la ultima ședință ENVI, a spus că nimic nu s-a schimbat, companiile sunt întru totul responsabile și atunci aș întreba reprezentanții uh, CureVac și uh, pe uh, doamna Nilsson de la Vaccines Europe, ne puteți confirma faptul că de partea industriei a, s-a solicitat o, un sistem de compensare pentru eventuale efecte negative și o responsabilitate partajată. E o lipsă de transparență aici. vis-a-vis -vis de uh, acordul de cumpărare în avans. În acest proces e nevoie de credibilitate și încredere, iar ca atare e nevoie de transparență totală pentru cetățenii europeni și e de la sine înțeles că pe parcursul pandemiei opinia publică este foarte importantă, mai ales când vine vorba de a publica rezultatele studiilor clinice Uh, lucrurile trebuie să fie foarte clare, tocmai ca să evităm scepticismul vis-a-vis de vaccin. Aș întreba companiile prezente în ce fel uh, se gândesc să distribuie la nivel global vaccinul și nu doar către țările bogate. Există vreun plan care să asigure că toate populațiile afectate de criză vor avea acces la vaccin? Și acum, referindu-mă la anexa EPA, care spune că prețul de cumpărare al vaccinului va ține seama de o estimare transparentă a costurilor de producție. Puteți clarifica ce înțelegeți prin termenul susținut de prescripții acolo unde sunt disponibile. De ce n-ar fi disponibile? Cum ne putem asigura că Parlamentul va avea acces la această informație foarte importantă, pentru că noi vorbim aici de uh, cantități foarte mari de finanțare publică. Acum, doamna Patricia Toia, SND ITRE. Grazie. I will speak Italian, please. Eh... Mulțumesc, am să mă exprim în limba italiană. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au decis să participe la această audiere Mulțumesc președinților de comisii parlamentare care a organizat audierea. Îl reprezent pe coordonatorul nostru și sunt trei lucruri foarte importante din punctul meu de vedere. Cercetarea, producția și apoi accesibilitatea. Asta înseamnă că e nevoie de cantități suficiente de vaccin, dar și ca prețul vaccinului să fie unul accesibil. Deci există aceste două uh, aspecte ale accesibilității. Dar haideți să începem cu cercetarea. Finanțările europene au fost suficiente pentru CureVac. Cum considerați, uh, cum evaluați această susținere europeană? Apoi, în ce privește producția și accesibilitatea, aș vrea uh, să îi uh, întreb pe reprezentanții companiilor și Vaccine Europe următorul lucru. Cadrele naționale sunt ele suficiente pentru a garanta că nu va exista niciun uh, blocaj sau întârziere a producției? Acordurile prevăzute aduc suficiente garanții? Avem noi toți garanția de a dispune de cantități suficiente, vorbeați de miliarde de doze de vaccin. Uh, Europa ar putea fi liderul unui acord mondial, dar aș vrea să știu care ar putea uh, fi uh, instrumentele um, legale și juridice pentru a uh, asigura uh, vaccinurile. Sigur, vorbim și de proprietate intelectuală, dar avem în față un obiectiv social colosal, ideea de a Uh, face vaccinul accesibil tuturor. Uh, von der Leyen spunea, suntem o societate fragilă, dar cu atât mai mult trebuie să ne ocupăm uh, de aceasta. Mulțumesc! Acum, doamna Veronitrie Lenoir, din partea Renew și Envy. Merci beaucoup, euh, messieurs euh, les présidents. Mulțumesc foarte mult, stimați domn președinți, doamnelor și domnilor paneliști. Un raport recent al organizației ONG, de fapt Oxfam, pretinde că un grup de țări care reprezintă 13% din populația mondială ar fi precumpărat jumătate din viitoarele doze de vaccinuri contra COVID-19 care vor fi produse și furnizate de întreprinderile farmaceutice. Elveția, Israel, uh, Japonia, Australia, SUA și Uniunea Europeană ar fi semnat contracte pentru a rezerva deja 5 din miliarde de vaccinuri în, uh, pe lângă fabricanți. Doamnelor și domnilor responsabili ai întreprinderilor farmaceutice, puteți confirma rezultatele acestui raport și dacă da, oare nu e de uh, competența dumneavoastră, de răspunderea dumneavoastră, așa cum ați spus adinaur, domnule Stefan, să preîntâmpinăm acest dezechilibru periculos în repartizarea mondială. E vorba de o pandemie mondială și noi ne protejăm pe noi pentru a-i proteja și pe ceilalți și invers. Deci nu e vorba doar de o chestiune de solidaritate, ci e chiar o evidență medicală. Președinta Comisiei Europene a spus acest lucru. Naționalismul vaccinal pune în pericol cooperarea în materie de vaccinuri. Trebuie să permitem fiecarei țări, mai ales celor țări care sunt în curs de dezvoltare, să poată vaccina cel puțin 20% din populația lor atunci ar trebui cu toții să putem participa la acest dispozitiv de punere în comun la nivel internațional și anume COVAX. Domnule Triumf, domnule Stefan, cum anume reacționați dumneavoastră la reapelurile recente din partea secretarului general al ONU, cosemnate de foarte mulți academicieni și intelectuali pentru a transforma vaccinul COVID-19 într-un bun public mondial? În ce măsură ați fi de acord să renunțați provizoriu la brevetarea acestui vaccin. Mulțumesc foarte mult! Și acum am să dau cuvântul uh, doamnei Catalin Cech din partea Renew ITRE. Thank you very much, dear. Mulțumesc mult, dragi colegi, stimați vorbitori. Și eu uh, Mă bucur să văd aceste trialuri clinice care progresează și dau semne încurajatoare. Acum e timpul să ne pregătim pentru următorii pași. Accesul la aceste, la aceste vaccinuri, acțiune împotriva scepticismului și un răspuns global. Dar dacă nu dorim să pierdem încrederea publicului, avem nevoie de transparență. Parlamentul și comisiile sale au subliniat în repetate rânduri că transparența totală este esențială în acest proces. E vorba nu doar de un aspect complex din punct de vedere medical, ci și un efort fără precedent. De aceea trebuie să fie un efort comun. Pe de altă parte, știm cu toții că procesul trebuie uh, grăbit. Există această presiune, așteptăm cu toții un rezultat, dar trebuie să fie clar Merci. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, calitățile dumneavoastră și experiența dumneavoastră vă transformă în interlocutori privilegiați, iar răspunsurile dumneavoastră la întrebările noastre vor declanșa sau nu aderarea populației la strategia vaccinală care este necesară în această pandemie. Cercetările și au început deja la, în decembrie 2019. Am văzut cum, s-a, uh, cum a luat amploare epidemia în China. Puteți să ne spuneți felul în care ați depășit atât de multe dificultăți în, uh, într-un răstimp atât de scurt. Cum puteți să prescurtați uh, termenele normale, care sunt de 5 până la 10 ani pentru a produce un vaccin, și indiferent că e vorba de fabricația, producția la nivel industrial sau uh, etapa de testare. E vorba de un vaccin nou. Iar cele două campanii de vaccinare precedente nu au putut fi testate pe ființe omenești. Acum, după primele uh, testări, observăm că există o producție de anticorpi. Cum vom privilegia un anumit tip de vaccin care să evite complicațiile. Care vor fi antigenele care vor fi incluse și incluse în mod sigur, fără pericol, pentru persoanele în vârstă sau vulnerabile? Eventual, ce fel de protecție de masă la un preț abordabil puteți oferi pentru a avea un uh, efect de pârghie? Dacă toate aceste elemente și dificultăți au fost depășite, atunci cu siguranță veți fi uh, în măsură să vă asumați răspunderea ce vă revine în calitate de producător de vaccinuri iar contractele care au fost semnate totuși par să vă elibereze de orice tip de răspundere. Iar dacă și Comisia Europeană, așa cum ni s-a spus, Uh, va fi exonerată de orice răspundere la nivel sanitar, atunci eu stau și mă întreb cine va fi responsabilul în cazul în care vor exista efecte secundare nocive. Doamnelor și domnilor, răspunsul la această întrebare este absolut esențial în interesul persoanelor care vor fi vaccinate. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, eh, Aurelia Mulțumesc foarte mult. Trecem la Aurelie Beniu din partea ID. Madame Beigneux, est-ce que vous pourriez appuyer sur le... bouton Doamna Beigneux, puteți să apăsați pe butonul speak, vă rog? Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare se referă la lipsa de interes față de un vaccin. Ipsos a publicat la 1 septembrie un sondaj care a demonstrat că interesul publicului european față de un vaccin era foarte slab, în mare majoritate. Probabil că e legat de lipsa de transparență a laboratorilor în ceea ce privește protocoalele de testări clinice. Aveți cumva vreo soluție pentru această neîncredere? Comisia s-a gândit mai întâi la o foaie de parcurs pentru a avea o adevărată strategie vaccinală încă din 2022 pentru toți europenii. Care este scopul acesteia și cum am putea să-l aplicăm și altor uh, oameni care nu sunt în Uniunea Europeană? E vorba de testări clinice și laboratoarele uh, beneficiază de uh, asigurări dar situația este îngrijorătoare pentru că știm deja că uh, uh, foarte multe doze de vaccinuri au fost deja uh, distribuite. Oare nu cumva se încalcă principiul de precauție? A treia întrebare se referă la predicțiile care au fost făcute referitor la numărul foarte, foarte mare de decese în Regatul Unit și care au dus la o, o nouă izolare în Regatul Unit. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. 500 de mii de morți în Regatul Unit și peste 2 milioane în SUA. Realitatea e bun, tragică, într-adevăr, dar nu seamănă deloc cu predicțiile acelea catastrofiste care au fost făcute. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Cum anume s-au făcut aceste modelizări? Sunteți cumva de părere că aceste erori vor avea un impact asupra economiei mondiale? Și iată că mai am o ultimă întrebare. Uniunea Europeană și-a luat angajamentul să accelereze producția și distribuirea vaccinilor peste tot în lume. Inițiativa e de lăudat, dar în cazul acestei pandemii, eu cred că europenii ar trebui să aibă prioritate pentru a beneficia de aceste măsuri. Pentru că, până la urmă, popoarele europene finanțează aceste uh, testări, această producție. Cum ne puteți asigura că, într-adevăr, vom avea prioritate? and Petra de Ce mă interesează pe mine ar fi ce se întâmplă după ce vaccinurile vor fi gata, partea de distribuție. În, inițial nu am avut echipamente necesare. Când a apărut uh, această situație, am avut probleme de logistică și așa mai departe. Acum însă trebuie să fim pregătiți pentru a ne asigura că vaccinul este distribuit tuturor uh, cetățenilor europeni când va fi gata. Avem uh, puțină vreme pentru a ne pregăti. De asta aș dori să știu dacă autoritățile și industria s-au pregătit deja și-au pregătit sistemele de distribuție pentru a distribui aceste um, vaccinuri atât de necesare. Apoi, unele s-ar putea să necesite stocare specială. Am înțeles că unele trebuie să stea la o temperatură foarte scăzută. Suntem pregătiți și pentru stocare? Aș dori să mai întreb autoritatea europeană dacă există un plan european cu privire la această distribuție și dacă se garantează accesul egal al tuturor cetățenilor europeni. Apoi aș dori să mai știu ce părere are industria despre cum se vor asigura că aceste vaccinuri vor fi puse la distribuție la nivel global. MSF a vorbit despre situația din uh, țările în curs de dezvoltare. Nu știm despre ce contracte e vorba. Aceste contracte ar trebui să fie totuși transparente. MSF a spus că acest uh, vaccin ar trebui să fie considerat un bun public, dat fiind faptul că a fost uh, produs pe banii publicului. Aș dori să mai întreb cum vă veți asigura că vaccinurile vor ajunge și în țările în curs de dezvoltare și ce rol joacă noile facilități construite în acest sens. Mulțumesc. Din partea ECR, Alexandru Vondra. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de încrederea în uh, societățile noastre. Această încredere riscă să fie afectată. De aceea, întrebarea mea se referă la partea de responsabilitate. La începutul acestei luni, CEO-ul uh, AstraZeneca a spus că aceste companii au nevoie de o mai mare susținere din partea guvernelor UE pentru a acoperi eventuale pierderi uh, legate de uh, procese intentate acestor companii. În Statele Unite companiile sunt mai protejate. Ele nu pot fi aduse în instanță. În Europa însă, cetățenii pot da în judecată aceste companii, iar în anumite circunstanțe guvernele pot acoperi aceste costuri. Întrebarea mea ar fi ce părere au invitații noștri cu privire la aceste parteneriate, atât pe partea de producție, dar și aspectele de siguranță, pentru a se asigura că companiile pot oferi aceste vaccinuri la un cost corespunzător. Și aș dori să mai știu dacă abordarea Statelor Unite cu privire la protecția companiilor față de darea lor în judecată, deci o abordare favorabilă companiilor farmaceutice, ar putea duce aceasta la faptul că vaccinul va putea ajunge pe piața Statelor Unite cu mult înainte de a ajunge în Europa? Mulțumesc mult! Mulțumesc. Din partea ECR nu mai avem un al doilea vorbitor. Din partea GUE, doamna Căniecica. Mulțumesc, bună ziua, salutări tuturor. Nu avem mult timp, deci trec direct la întrebări. Unii dintre antevorbitori au spus, și companiile îmi vor confirma acest lucru, că prețurile acestor vaccine vor fi publicate pentru fiecare stat membru în parte, pentru că aceste prețuri pot reprezenta un, preț, un element cheie pentru o distribuție rapidă. Sper așadar că aceste informații cum care exista înțelegeri cu anumite state, uh, se vor dovedi false. Pe 7 septembrie însă a fost prezent aici un reprezentant al DigiSante care a răspuns unor întrebări legate de negocieri și a vorbit de aspecte ascunse Înțeleg însă că o astfel de situație nu ar fi acoperită și că răspunderea nu ar fi la companiile farmaceutice pentru astfel de aspecte ascunse. Îți putea, vă rog, explica cum arată situația juridică a erorilor ascunse? Din partea DG Sante nu am putut primi acest răspuns. Cum e definit juridic, aș dori să știu. <clears throat> și mai am o întrebare pentru Agenția Europeană a Medicamentelor. Ce părere aveți despre organismele modificate genetic? Se pare că există o excepție. Și deși pare temporară, nu are o dată limită. Ce ne puteți spune așadar despre folosirea de orga- uh, organisme modificate genetic în aceste vaccinuri? Uh, deci, care este părerea dumneavoastră folosirea acestora? Mulțumesc! Mulțumim, încă o intervenție din partea GUE. Mm, Atunci de la Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Într-adevăr, suntem șocați de refuzul la AstraZeneca de a răspunde întrebările noastre, cu atât mai mult mulțumesc celor prezenți. Câteva întrebări. În dezvoltarea vaccinurilor pentru întreprinderile care, iată, sunt reprezentate astăzi aici, în industria farmaceutică, care e proporția exactă de bani publici utilizați și, ca atare, la ce preț se va vinde viitorul vaccin, pentru că depinde de banul public. Aveți o contabilitate, știți unde merg uh, banii. V-am ruga cu toată transparența să ne spuneți cum utilizați banul public și de ce sume ați avut nevoie pentru dezvoltarea vaccinului. În al doilea rând, ați spus-o Finanțăm azi, prin fonduri publice, cercetarea, dezvoltarea, producția, extinderea capacității de producție și o parte a riscului pentru vicii ascunse. De ce atunci proprietatea intelectuală trebuie să vă aparțină? De ce vaccinul trebuie să fie proprietatea privată a unei industrii farmaceutice care, iată, e finanțată de banul public, care își asumă și toate riscurile? Sunt uh, mai degrabă șocat de uh, cuvintele industriei, în special în ce privește CureVac, care se compară cu medicii și infirmierele, spunând că ei fac, dacă ei fac o eroare, asigurările plătesc, în cazul industriei farmaceutice trebuie să fie oare la fel? Pentru că nu există o diferență. Medicii, infirmierele din serviciul public nu caută un profit personal. Dumneavoastră sunteți o întreprindere care căutați să faceți profit. Foarte bine. Dar atunci trebuie să vă asumați partea de risc. Uh, sau era oare un apel ascuns pentru naționalizare și atunci, sigur, se poate discuta în alți termeni. În fine, s-a vorbit și de uh, studiile clinice. Faceți studii clinice pentru a vedea dacă vaccinul e sigur, că nu aduce efecte secundare și așa mai departe. Dar cu toată transparența, vă rugăm să le publicați și nu vă mai ascundeți în spatele secretului uh, de întreprindere. Mulțumesc! Președintele, vom trece acum la răspunsuri și aș începe cu industria farmaceutică și reprezentanții acesteia, începând din nou cu Sanofi. Cum ați auzit, domnule Triumf, multe întrebări se referă la uh, lipsa transparenței în ce privește contractele dumneavoastră ați negociat, tocmai ați semnat astfel de contract, vă rugăm să ne spuneți ceva mai mult despre contractul pe care l-ați semnat doar cu câteva zile în urmă. Mulțumesc, domnule Canfa. Într-adevăr, au fost foarte multe întrebări. Încep prin a răspunde la aceasta referitoare la transparență. Am semnat, cum am spus, un acord de cumpărare în avans. Câteva lucruri despre acest acord. 1. Am trecut printr-un proces uh, tradițional de achiziții publice la nivel UE, deci uh, respectăm practic procedurile Uniunii Europene, în al doilea rând. Acest uh, acord uh, are niște termene clare și toate negocierile care s-au derulat au fost negocieri uh, reale. Comisia Europeană a venit de pe picior de leadership Uh, negocierile s-au derulat între iunie și septembrie și uh, s-au derulat pe uh, multiple planuri cu reprezentanții statelor membre chiar. Deci totul s-a derulat conform regulilor și procedurilor. În ce privește transparența, câteva elemente. De ce? Conținutul uh, contractului e confidențial. <laughs> Cum știți, conceptul acesta vorbim de producerea a 300 de milioane de doze de vaccin pentru cetățenii europeni și e nevoie de o plată în avans pentru a demara producția. Dar statele membre au posibilitatea de opt-out. Deci nu este un acord obligatoriu, constrângător prin care statele membre se angajează să um, cumpere acest vaccin. Lucrurile se vor negocia de la stat la stat. Statele membre vor avea opțiunea de opt-out sau opt-in. Odată cu faza 3 uh, se va trece la înregistrarea și autorizarea produsului și abia apoi la producție. Cum vă spuneam, vrem să asigurăm 300 de milioane de doze un element suplimentar de transparență, da, suntem de acord. Vom oferi rapoarte regulate pe parcursul dezvoltării, folosind, desigur, banii publici uh, dați în avans, asigurându-ne însă și de capacitatea de producție, așa încât livrarea de vaccin să se facă la timp pentru cetățenii europeni în mod regulat, vom uh, raporta uh, etapele prin care trecem, uh, așa încât toată lumea să poată urmări felul în care progresează, evoluează activitățile noastre. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, reprezentantul Curvac, domnul Jean Stefan sau Pierre Camula, vă rog. Mr. Stefan, can you please press the speak button? Domnule Stefan, vă rog apăsați butonul speak. Da. Am o lungă istorie în domeniul vaccinurilor. În 1898, Statele Unite a existat o schimbare de legislație pentru a proteja industria tocmai de responsabilitate. Al minte, nimeni nu uh, dorea să mai investească în cercetarea și dezvoltarea de vaccinuri. Uh, pentru că toate companiile erau atacate pentru uh, efecte secundare ale vaccinurilor, care adesea uh, nu au de fapt nimic de a face cu vaccinul însuși. În Franța uh, există uh, alte cazuri, în ce special scleroza în plăci, Uh, GSK la uh, vremea respectivă în Franța a fost atacat și a trebuit să plătească bani grei, deși nu s-a dovedit legătura între vaccin și declanșarea sclerozei plăci. <clears throat> Industria trebuie să fie protejată dacă doriți să continuăm să producem vaccinuri și să dezvoltăm tehnologii. În Europa, spre deosebire de alte produse uh, farmaceutice, uh, Sanofi și GSK rămân jucătorii principali în producerea de vaccin și trebuie să-i protejați. Avem o nouă tehnologie ARN și sperăm ca aceasta să fie realmente tehnologia de viitor pentru toate tipurile de vaccin. Și ați auzit câte ceva despre asta. Cred că această uh, tehnologie e de viitor. Pe de altă parte, atunci când se dezvoltă un vaccin, precum cel anticovid, vorbim de uh, un miliard de euro, de deci, 600 de milioane se va duce studiile clinice în reglementare și probabil acoperirea riscului până când uh, studiile clinice vor fi definitivate. Cum puteți cere unui investitor privat să facă așa ceva? Eu cred că e o responsabilitate publică o astfel de investiție și împreună trebuie să o facem. Ce privește contractul, uh, cred că colegul meu de la Sanofi a fost foarte limpede. Cred că ceea ce noi cerem e acoperirea costurilor cu studiile clinice, pentru că dacă uh, am uh, proceda în mod normal, am reduce riscurile, dar o facem acum cu risc maxim din cauza urgenței de sănătate publică și a beneficiilor economice pentru populație uh, cu cât mai repede e disponibil vaccinul. Pentru, minu, pentru mine este o responsabilitate comună. Transparență, da, trebuie să existe. Transparență, ați auzit de la EMA, din partea industriei, da, toate informațiile vor fi disponibile și toată lumea va avea dreptul să vadă datele studiilor când Pe de altă parte, fiți pregătiți în lunile care vin nu pentru că există trei companii, altele decât ale noastre, nici Sanofi, nici CureVac, care sunt mai avansate în studiile lor clinice. Credeți oare că toate aceste vaccinuri vor fi încurunate de succes? Eu nu cred că toate pot fi uh, de succes. Un vaccin bun trebuie să protejeze împotriva bolii, uh, formei severe, împotriva infecției plămânilor și trebuie să Uh, protejeze împotriva transmisiei. Eu nu cred că toate vaccinurile vor face toate aceste lucruri despre cele care vorbim azi. N-am să uh, spun acum care cred eu că e mai bun, dar oricum ar fi, vaccinul trebuie protejat. Trebuie să protejeze pe toate aceste trei paliere, boală, infecție, transmisie. Președintele întrerupe, vă mulțumim foarte mult. Mai aveți 30 de secunde pentru a conchide. Astăzi, spune vorbitorul, avem studii pe animale care arată că putem proteja pe toate aceste trei paliere și pot să vă spun că până și CureVac, care este o foarte mică companie, e angajată să-și asume riscul de a produce un miliard de doze, iar responsabilitatea trebuie să fie acoperită. Trebuie ca distribuția și prețul scăzut să fie de asemenea asigurate, inclusiv pentru țările cele mai sărace. Mulțumesc! Mulțumim! Vom evalua dacă uh, suntem mulțumiți de acest nivel de transparență în prima rundă de uh, întrebări sau dacă vom reveni în runda a doua și a treia cu întrebări suplimentare. Avem această opțiune. Acum, pentru a ne limita la industrie deocamdată. Am să îi dau cuvântul doamnei Middleton din partea Vaccine Europe mm, cu cam aceleași întrebări, vă rog. Oh, hi. Um... Da, mulțumesc. Încerc așadar să iau întrebările pe rând. Domnule Lize, întrebați dacă suntem optimiști privire la aprobarea vaccinului în acest an. Nu știu, sperăm, nimeni nu știe, dar dacă am fi știut, ar fi fost mai bine ceea ce privește răspunderea, cred că Angelina a explicat uh, foarte bine când a fost la dumneavoastră uh, la începutul lunii septembrie. Dacă o companie încalcă regulile cu bună știință, sigur că suntem responsabili, dar uh, ea se referea la aspecte ascunse, neașteptate și dacă vaccinăm o mare parte a populației, se poate întâmpla, da, s-a văzut și în alte campanii de vaccinare. În acele cazuri rare, nu am văzut toate contractele pentru că sunt și încheiate între companii private. Înțeleg că există o situație în care Comisia sau statele membre ar indemniza sau ar proteja uh, companiile față este um, chemarea lor în instanță. E o situație foarte rară și de aceea e foarte important să aducem încredere în vaccinare. Apoi am avut o întrebare legată de faptul dacă aceste acorduri sunt suficiente. După cum spuneam, că nicio companie care nu poate uh, produce mai mult. Adică am uh, făcut aceste investiții din timp. Există un număr limitat de companii de producție în uh, lume. Suntem într-o bună cooperare, dar cred că nu banii sunt problema pe termen scurt, cel puțin, cât privește producția. Alte întrebări apoi. cu naționalismul și uh, că e condus de industrie. Cred că e vorba de responsabilitate aici. Nu vreau să mă refer la comentarii individuale, însă am văzut că industria a fost uh, responsabilă. Suntem membri COVAX. Multe țări sau multe companii s-au angajat să livreze vaccinuri prin COVAX, însă nu, sistemul nu e încă gata. Am văzut diferitele angajamente din partea companiilor și cred că acestea ar cam fi toate întrebările. Mulțumesc! Vă mulțumim! Trecem mai departe, domnul Sweeney, din partea IMA. Mulțumesc, mulțumim pentru întrebări. Pentru a răspunde domnului dr. Lize, Trebuie să analizăm datele, ne bazăm doar pe date și numai când trialurile vor fi suficient de avansate și vom avea dovezile, atunci vom înțelege mai bine acest uh, calendar și vom putea emite o, un aviz. Vom fi însă transparenți în ceea ce privește procesul, vom uh, anunța când începe procesul pentru fiecare vaccin în parte și astfel toată lumea va putea înțelege cum progresează acest proces. Întâi însă trebuie să vedem datele pentru a înțelege cât de eficace sunt acestea și care e situația de siguranță. Asta se întâmplă și cu întrebarea colegii noastre. Așteptăm trialurile clinice pentru a putea dovedi eficacitatea și siguranța. Doamna Briniu, ați uh, menționat că sunteți îngrijorată de trialul AstraZeneca. A fost discutat, trialul a fost uh, întrerupt. Eu cred că s-a văzut foarte clar că procesul uh, are un element de vigilență. <clears throat> și că există precauție suplimentară și că trebuie să înțelegem siguranța acestor vaccinuri. Astfel de lucruri se întâmplă în timpul trialurilor. Vor mai fi și alte lucruri de analizat pe parcurs. Însă mă bucur de această evaluare făcută. Trebuie să continuăm această monitorizare și ne vom uita cu mare atenție la aceste date. Ceea ce privește transparență, conversația cu societatea civilă, e foarte important ce informații transmitem, trebuie să câștigăm încredere, și de aceea vom continua eforturile noastre în acest sens. Iar în ceea ce privește întrebarea doamnei Conecica cu privire la excepția OMG sau pentru vaccinuri în general, există o excepție, însă numai pe durata pandemiei, pentru ca trialurile să poată începe nu face excepții la proces. Um, iar la vaccinurile care ajung la autorizare, vom face această evaluare de risc și vom analiza cu mare atenție înainte de orice autorizare. Sper că am răspuns de punct, punctelor care țin de partea noastră. Uh, mulțumesc! Parlamentul a aprobat, a dat această aprobare limitată pentru OMG-uri. Domnul Shedock? nu știu dacă puteți, vă rog, uh, apăsa butonul, da, acum e în regulă. Eu aș dori să mă refer la cele spuse de profesorul Neil Ferguson. Nu pot justifica aceste, aceste comentarii, însă trebuie să ținem cont faptul că aceste preziceri au fost făcute la începutul pandemiei și se bazau pe scenarii în care n-ar fi existat nicio strategie de implementare pentru combaterea infecției. Dacă vă uitați la datele cele mai recente uh, din uh, grupul său, ele s-au aliniat cu progresul pandemiei și cu impactul posibil al diferitelor strategii de intervenție. Doream să mă refer un pic și la șansele de succes. Toată lumea e de acord că majoritatea acestor candidați vaccinuri au o șansă de 10% în această etapă timpurie. Cu siguranță vom avea mai multe vaccinuri care nu vor ajunge la etapa finală decât cele care vor reuși și de aceea avem nevoie de multe variante, mulți uh, candidați pentru a ne asigura că găsim și ceva care să funcționeze. Să nu uităm însă că mai există și o diferență cu privire la acest, definirea acestui succes un element ar fi să prevenim boli grave. Un alt obiectiv important ăsta este să prevenim transmiterea. Nu e clar dacă vreun vaccin va fi suficient de eficace pentru a preveni transmiterea în populație, în rândul populației. Iar când ne referim la acceptarea de către public, să nu uităm că întotdeauna e legată de elementul risc și, riscuri și beneficii. Dacă vaccinurile vor fi puse la dispoziția populațiilor vulnerabile, în primul rând, acolo merită riscul, date fiind beneficiile dacă pot preveni boli grave. Și de aceea cred că cei care au avut de suferit din cauza acestei pandemii se vor bucura să poată avea acces la un astfel de vaccin. Apoi nu știm cum va fi acceptarea la scară largă, dacă s-ar putea ca unii să nu beneficieze ei înșiși de vaccin în sine, ci beneficiul va fi pentru populații vulnerabile. Cum să folosim vaccinurile vom înțelege doar pe parcurs. E o relație între riscuri și beneficii și încredere, desigur. Și apoi, pentru a reveni la transparență, investiții și responsabilitate, trebuie să recunoaștem că toate grupurile care răspund la uh, acest efort o fac pentru a ajuta și nu pentru a face profit. În cazul nostru, de exemplu, vaccinul va veni fără o protecție a proprietății intelectuale, dar asta înseamnă o investiție majoră pentru a garanta capacitatea de producție. Vă mulțumesc! Vreau să spun foarte clar că există o susținere largă în această instituție a noastră pentru aceste programe de achiziție avansată. Nimeni nu pune aceasta la îndoială. Ce ne întrebăm este care este transparența. E vorba de fonduri publice. Iată că am uh, trecut de jumătatea acestei discuții și tot nu avem răspunsuri la întrebări foarte specifice. Sper că în această a doua rundă de întrebări sau de răspunsuri veți fi dispuși să dați răspunsuri. Ultimul vorbitor, așadar, din partea MSF, domnul Wong. Mulțumesc! Salut aceste intervenții importante ale vorbitorilor. Aș dori să mă refer la trei aspecte. Proprietatea intelectuală. Se promovează ca fiind o condiție esențială pentru inovație, dar în realitate vedem adesea că aceasta este de fapt un obstacol în calea inovației, inclusiv în ceea ce privește vaccinurile. Și vedem că acest obstacol întârzie de multe ori evoluția vaccinurilor. că aceste informații, aceste cunoștințe sunt esențiale, nu doar că ar extinde capacitatea, permițând mai multor producători să uh, producă astfel de vaccinuri, dar ar permite și Comisiei să sporească producția, pentru că cererea e mare nu doar în Europa, ci în întreaga lume. În momentul de față ne îngrijorează niște acorduri cu privire la licențe cu companii și producători în alte părți ale lumii. Așa cum mulți dintre dumneavoastră au spus deja, aceste acorduri nu sunt transparente. Companiile păstrează dreptul de a decide cine poate accesa acele informații și cine poate produce vaccinurile până la urmă și cine le furnizează. Și asta ni se pare problematic. În ceea ce privește transparența, sunt într totul de acord cu vorbitorii. Este esențial, în special pentru un proiect finanțat în fonduri publice. E vorba de transparența costurilor, transparența contractelor, Analiza costurilor și beneficiilor este esențială. Prețurile nete ale tuturor acestor produse, care reprezintă baza negocierilor, statutul brevetelor tuturor produselor COVID, toate acestea ne-ar ajuta să înțelegem care dintre brevete reprezintă un obstacol, iar informațiile care ar trebui să fie publice sunt la fel importante pentru a înțelege care ar putea fi un preț corect pentru aceste instrumente. Salutăm deciziile luate în iunie de către Comisia Europeană, promițând că se va ține cont de prețul de producție și de finanțarea publică care a stat la bază. Se pare un pas foarte important. E un precedent care ar trebui urmat pe uh, viitor. Iar la întrebarea cum garantăm o distribuție echitabilă în lume, aș sublinea două lucruri aici. Trebuie respectat cadrul de alocare internațional, susținere financiară și politică la acest uh, AMC COVID este singurul uh, mecanism global pe care îl avem pentru alocarea vaccinului. Președintele întrerupe, vă mulțumesc. Vom mai avea două runde de discuții. Trecem la a doua rundă. Vă rog să nu uitați că de la 11 până la 11 și jumătate nu vom mai avea interpretare, deci vă rog să folosiți limba engleză. Acum, o rundă de intervenții de un minut din partea membrilor, doamna Maria Carvalho. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile primite până acum. După cum s-a spus, să ai un vaccin e un prim pas, dar acesta trebuie să fie eficient pe un procent mare în rândul populației și oameni suficienți trebuie să aibă acces la acest uh, vaccin și să fie doritori să aibă acces la el. Deci trebuie finalizate toate etapele de uh, trial uh, clinice, producție și distribuție. După părerea dumneavoastră, care sunt cele mai importante bariere sau obstacole cu care vă veți confrunta uh, sau care sunt acele bariere și obstacole pe care Parlamentul European le-ar putea înlătura, în așa fel încât să ne asigurăm că veți avea o muncă încununată cu succes. Mulțumim foarte mult, doamna Calvalio. Doamna Sara Serdas, din partea Socialiștilor și Democraților, vă rog. Thank you, thank you. Um... Okay. Uh, thank you, Chairs. Mulțumesc, domnilor președinți. Vă mulțumesc pentru organizarea audierii. Știm că e vorba de un proces complex, deci întrebările mele se adresează industriei farmaceutice. Aș dori să știu care sunt grupurile de risc care sunt incluse în aceste trialuri clinice. Avem nevoie de mai multe informații în acest. Și apoi, cum anume veți gestiona împărt împărtășirea acestor informații și cum vom face față problemelor de imunitate la nivel național sau diferite categorii de uh, persoane. Aș dori să știu care sunt grupurile țintă care vor fi imunizate prin aceste vaccinuri. Pentru că e foarte important, pentru că trebuie să știm exact de câte vaccinuri de fapt și de drept avem nevoie. Și aș mai avea încă o întrebare. Care sunt vaccinurile care sunt testate în Uniunea Europeană și cum anume veți garanta uh, trailurile clinice care sunt uh, desfășurate în țările europene și cum anume sistemul de achiziționare al acestor vaccinuri va, se va organiza la nivel internațional. Mulțumesc și acum doamna Cristola Zacaropolo din partea Renew Envy. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor paneliștilor. Întrebarea mea este următoarea, referitor la cooperare și solidaritate. Aș dori să subliniez că găsirea unui vaccin poate fi percepută diferit în funcție de felul în care cetățenii au acces la acesta. În ceea ce privește găsirea vaccinului, suntem cu toții uniți, cu toții, toate statele europene negociază, pun la dispoziție fonduri pentru cercetare. În schimb, aș dori să știu, odată ce avem acel vaccin, cum vom planifica fabricarea, producția, distribuirea acestuia, fără a prejudicia anumiți cetățeni europeni, spre exemplu cei care trăiesc într-o țară unde industria farmaceutică nu e prezentă sau e mai puțin prezentă. Și încă o întrebare. Eu sunt raportor pentru noua strategie europeană, Uniunea Europeană Africa. Partenerii noștri africani sunt foarte îngrijorați pentru că își dau seama că nu există prea multe investiții pentru distribuirea acestor vaccinuri în țările lor. Atunci, întrebarea este cum putem garanta solidaritatea europeană față de prietenii noștri din, de pe continentul african. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Esther de Lange din partea uh, PPE, uh, Comisia Envi. Yes, thank you. Um... Da, mulțumesc foarte mult. Sper că mă puteți auzi. Aș avea o întrebare în ceea ce privește eficiența vaccinurilor. CureVac a menționat deja că dacă e să vorbim despre un vaccin eficient, acesta o să trebuiască să îndeplinească diferite criterii și nu doar să facă față riscului de transmitere a bolii. Bazându-ne pe faptul că știm că oamenii pot uh, să fie infectați cu COVID a doua oară, și știm că există variațiuni sau mutații ale acestui virus peste tot în lume, atunci în ce fel ne putem aștepta ca vaccinurile care sunt acum dezvoltate să poată acoperi toate aceste variațiuni și mutații genetice ale virusului? Și în al doilea rând, cum ne putem aștepta ca din partea acestor vaccinuri uh, ce sunt în momentul de față dezvoltate să putem să obținem uh, imunitatea necesară, producția de anticorpi necesare? Pentru că am înțeles că vaccinurile oferă o imunitate autoritate doar temporară. Și aceste vaccinuri uh, vor fi eficiente în fiecare an și eventual dacă mai e vorba de o gripă sau uh, va trebui să uh, dezvoltăm încă un vaccin pentru a face față noilor virusuri? Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Patriția Toia, SND, din partea ITRE. Thank you. Uh, I would like... Mulțumesc. Aș dori să mai Subliniez încă două aspecte pe care le împărtășesc cu coordonatorul nostru, Dan Nica. Inteligența artificială oare poate să ne ofere soluții eficiente față de problemele pe care le avem? Inteligența artificială și de algoritm și uh, de împărtășirea datelor poate să accelereze găsirea unor soluții la nivel global? Felul în care se utilizează inteligența artificială ține seama de modul în care aceasta poate fi aplicată și mai degrabă aș dori să știu care este viitorul acesteia în gestionarea viitoarelor pandemii. pandemii. Cum putem avea o abordare sistematică, organizată? Madame Toia, ai găun Iuta. Mulțumesc foarte mult, doamna Toia, și acum din partea verselor, doamna Iuta Pola. Thank you to all the participants. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor participanților care se află alături de noi. Aș avea o întrebare uh, referitor la proceduri. Ați, v-ați referit deja la acest lucru și anume că nu vor exista probleme cu eficiența și cu siguranța pentru că acestea vor fi monitorizate uh, de-a lungul uh, procesului, procedurii de revizuire eu am îngrijorări referitor la transparență. Eu cred că e foarte important, dincolo de experții de la Agenția Europeană pentru Medicamente, să mai fie și alți experți care să aibă acces la datele din, ca urmare a trailurilor clinice. Și aș vrea să știu cum se poate face acest lucru, am în vedere că e vorba de o procedură de urgență. Întrebarea fiind, care e timpul pe care scontați să îl câștigați prin această procedură? Vorbim de 3 săptămâni, 3 luni sau cât anume doriți să salvați? Next speaker, Madam Jessica Polfjard, EPP MV. Jessica. Thank you, Chair, and thank you to all the panelists for being present today and joining this important discussion.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 Thank you very much. I would like to ask, um, we are talking about the vaccine as our only hope. I would like, I miss to have this kind of meeting, also talking about... Aș vrea să întreb ce se va întâmpla cu tratamentele. Știm că în prima fază a bolii, uh, um, medicamentele retrovirale au putut să funcționeze drept un vaccin și ce s-a întâmplat cu anticorpii ar trebui să uh, facem mai mult schimb de um, informații despre um, um, cum au fost studiați anticorpii la persoanele care deja au fost uh, bolnave. De asemenea, știm că anticoagulanții, corticoidele sunt de asemenea o alternativă de tratament, deci trebuie neapărat să uh, ne comunicăm mai mult informațiile între noi despre tratamentele care au funcționat. Cristian Șaldemose are acum cuvântul. Mulțumesc! Este greu să fiu una dintre ultimele uh, vorbitoare. Dați-mi voie să vă spun că este important ca Parlamentul European să continue să fie cel care supraveghează felul în care sunt dezvoltate aceste <clears throat> vaccinuri. Avem nevoie de un vaccin sigur, abordabil pentru orice cetățean european, să avem transparență totală și Parlamentul European să se asigure că chiar așa se vor desfășura lucrurile. Vă vom supraveghea și vom urmări cu atenție ce se întâmplă pentru că vrem să fim siguri că totul se va efectua în condițiile de transparență maximă. Uh, se uh, investesc mulți bani în cercetare și apoi tot cu bani publici se vor cumpăra dozele de vaccin atunci când acestea sunt gata, ceea ce este util. Uh, industria farmaceutică a promis că nu va Uh, va trimite uh, acești bani uh, sau banii câștigați în paradisuri fiscale și de fapt își va plăti partea de impozit care le revine. Deci uh, vrem uh, să fim uh, siguri că dacă cheltuim bani și le dăm bani și ei după aceea vor face profit, trebuie să și-și plătească impozitele așa cum se cuvine. Ultimul lucru pe care doresc să-l adaug este că <clears throat> voi aduce aminte de tot ceea ce s-a afirmat astăzi aici și voi monitoriza exact cum uh, se uh, vă veți conforta. Este foarte important pentru noi ca vaccinul să fie sigur, să fie abordabil pentru orice cetățean și să avem de plină transparență în, pot, uh, în ceea ce privește eventualele efecte secundare. Așadar, s-au întors interpreții, deci dacă doriți puteți ascultați și să vă exprimați în oricare dintre limbile din regimul lingvistic de astăzi. Trecem la domnul Băsescu. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări pentru reprezentanții industriei. Mai întâi, am înțeles că CureVac, uh, vaccinul de la CureVac folosește uh, uh formulă de vaccin cu RNA, ceea ce este uh, tipul de vaccin cu cele mai multe riscuri. Poate reprezentantul CureVac să ne explice concret de ce au făcut această alegere. Știu că uh, există șanse ca virusul să uh, fie mutant și atunci vaccinul inventat să nu mai fie uh, eficient sau uh, să fie complet inutil. În cazul în care <clears throat> uh, se întâmplă astfel, ce se întâmplă cu uh, banii dați de comisie? Ce facem dacă eventualele doze de vaccin cumpărate de comisie sunt inutile? Ultima întrebare pentru producători. O doză unică de vaccin este suficientă? Nu va fi nevoie de uh, rapeluri ale acestui vaccin? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Doamna Colan Seleto de la PP, vă mulțumesc! Ca să putem să învingem pandemia și să ajungem la un nivel de imunitate colectivă satisfăcător, ar fi nevoie de vaccinare în masă, dar încrederea uh, într-o vaccinare în masă este insuficientă astăzi. Avem nevoie de o transparență totală și informații cuprinzătoare despre ceea ce garantează eficacitatea, securitatea și disponibilitatea vaccinurilor. Trebuie să garantăm că acest vaccin dezvoltat într-un timp record va fi în conformitate cu standardele cele mai ridicate de securitate. În ceea ce privește indemnizarea <clears throat> utilizatorilor față de anumite efecte uh, uh, nedorite, presa a arătat că producătorii vaccinilor au cerut statelor membre să garanteze că vor plăti această compensație, ceea ce, bineînțeles, ar trăda complet încrederea ce părere aveți despre un fond uh, la care se contribuie întreprinderile farmaceutice, așa cum propune Forumul European al Pacienților? În ceea ce privește materialul, seringile, produsele dezinfectante, mânușile, trebuie neapărat să evităm uh, noi penurii. O politică de achiziționare colectivă este uh, avută în vedere sau măcar ca mai multe state membre să o facă împreună? Uh, vine din nou sezonul gripei, simptomele sunt similare și uh, se, uh, uh, mă întreb, nu se recomandă o vaccinare în masă împotriva gripei ca să evităm ca spitalele să fie aglomerate? Ar fi bine dacă ar exista o coordonare și, la acest nivel, uh, și pe acest nivel la nivel european. Am ajuns acum la sesiunea de Catch the Eye. Am patru solicitări de intervenție. Dacă doriți să vă alăturați, vă rog să vă manifestați acum, dar suntem puțin în întârziere, deci vă rog să nu vă depășiți minutul alocat. Începem cu Verzi Michel Rivazi. Et merci aux panélistes. Mulțumesc invitațiilor. Aș vrea să știu dacă puteți să ne confirmați că niciodată nu s-a dat o autorizație pentru un vaccin care folosește uh, RNA. Uh, a doua întrebare, tot pentru Agenția Europeană de Medicamente, de ce ați acceptat uh, protocolul care folosește drept placebo? Deci întotdeauna se folosesc două grupuri, un grup uh, de subiect care este vaccinat și un alt grup care primește un vaccin, un medicament placebo. Și de fapt acest placebo a fost vaccinul împotriva meningitei și nu a fost o substanță salină. Cum se face că ați putut să acceptați uh, Uh, uh, folosirea acestui placebo. Și a treia întrebare, tot pentru Emma, de ce nu se face o studiu farmacocinetic, Adică să vedem cum vor evolua uh, uh, uh metaboliții din uh, vaccin și care ajung în organism. Este singura uh, posibilitate. De ce pentru medicamente se face un studiu farmacocinetic, dar nu și pentru acest vaccin? Mulțumesc. Trecem la socialdemocrați, doamna Aliter Marcheș. Vă mulțumesc! Acest vaccin este cât se poate de uh, așteptat și de dorit, deci uh, este foarte clar că vor circula foarte informații în momentul în care dozele de vaccin vor începe să fie distribuite. Este foarte important ca medicii și toți uh, cei care lucrează uh, în farmacii și în domeniul sănătății uh, au uh, adevăratele doze de vaccin între mâini și nu niște uh, imitații. Cum putem uh, să uh, ne folosim de uh, internet astfel încât uh, să se um, comunice despre toate uh, etapele ciclului de viață fiecare dintre vaccinurile autorizate. Există vreun plan să stabiliți uh, astfel de planuri de comunicare? Dacă da, puteți să ne dați mai multe detalii în acest sens? Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc ultimii doi vorbitori, domnul Sicici, pentru neafiliați. Sincici. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare. Ați vorbit despre dezvoltarea acestui vaccin. Spuneți că veți, uh, adică dezvoltați doar vaccinul care va fi uh, uh, injectat sau un vaccin sub o altă formă, un spray sau orice altceva. Mulțumesc, domnul Camin. Mersi, președinte, gracias, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări foarte concrete pentru reprezentanții industriei. Prima, ați vorbit despre posibilitatea de opting-out. Ce se întâmplă cu contractele de achiziționare anticipată față de acele companii care au dezvoltat un vaccin care nu va fi autorizat? Putem să fim garantați că, nu, că investim bani publici în niște uh, vaccinuri care până la urmă vor fi un eșec? A doua întrebare, s-a vorbit foarte mult despre transparența prețurilor. S-a spus prețuri publice, dar de fapt cel mai important este să fie prețuri corecte. Întrebarea mea este, având în vedere participarea fondurilor publice în crearea acestor vaccinuri, nu credeți că există un nivel de protecție a dreptului de autor excesiv? Pentru că în acest caz eu sunt uh, important uh, cu ce a spus reprezentantul Medi Medicine Sans Frontier, că e normal ca brevetele să fie folosite pentru a uh, proteja investițiile în cercetare și dezvoltare, dar în acest caz ar putea să fie o frână. Uh, s-ar putea să existe vaccinuri unde nu se ajunge la cea de-a treia fază a uh, um, testării clinice. Cum să evitați să se repete situații precum cea am auzit-o um, recent, deci dacă vrem să evităm aceste situații în care se, întrerupe, uh, se întrerupe testele clinice în cea de-a treia etapă, uh, ce măsuri aveți de gând să luați? Să se facă anchete și um, să se facă studii astfel încât înainte de a trece concret la testele clinice să se, ia, uh, să se aibă în vedere toate scenariile politice. Mulțumesc, domnul Canfan. Acum uh, am să uh, dau cuvântul uh, invitațiilor noștri ca să poată răspunde la întrebările care i-au fost adresate. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați participat la această audiere și dau cuvântul lui Thomas Triom de la Sanofi. I'll do my best in a short amount of time. First uh, topic was distribution um, and I don't think we've approached it before. Ce pot să vă spun despre <clears throat> distribuirea dozelor de vaccin în statele membre? Totul va fi uh, hotărât de uh, statele membre, nu are nimic de a face cu producătorul. Producătorul nu are niciun control asupra acestui lucru. Există diferite profiluri uh, de vaccinuri în ceea ce privește uh, vaccinul nostru pe care îl dezvoltăm cu uh, GSK. Acesta va fi uh, fabricat în condiții normale. Apoi s-a spus pe ce scară veți putea să uh, fabricați dozele de vaccin. Am ne-am luat un angajament și am spus că vom putea să livrăm până la uh, jumătatea anului 2021 cel puțin un miliard de doze. Deci un miliard de doze până la sfârșitul anului 2021 și și mai mult în 2022. Uh, da, acești bani uh, nu vor uh, Uh, ajunge în paradisurile fiscale, pentru că, de fapt, profitul obținut din vânzarea acestor vaccinuri va fi investit în fabricarea altor doze de vaccin. Știm că există această idee preconcepută că s-au făcut uh, um, un compromis că în numele rapidității nu se respectă condițiile de securitate, dar vreau să vă asigur că securitatea este prioritatea noastră numărul 1. Deci prioritatea, um, securitatea este prioritatea noastră numărul 1. La asta ne gândim în primul și în primul rând. Respectăm toate procedeile științifice, avem aceste trei faze ale testării clinice și vreau să vă spun că vom putea să vă dăm toate garanțiile oricum, mai mult de 35.000 de pacienți vor fi uh, incluși în aceste teste clinice. În cazurile normale, pentru oricare alt medicament, uh, se folosesc cam același număr de voluntari. Deci, din punct de vedere tehnic, nu putem să spunem că uh, nivelul de securitate este mai scăzut pentru acest vaccin. Aproape toate uh, Din câte știu eu, uh, vaccinul va fi sub formă de uh, soluție injectabilă și uh, nu doar al nostru, ci și celelalte vaccinuri. În cazul uh, în cazul în care vaccinul nu este autorizat, atunci uh, noi vom vedea dacă putem să avem opt-in sau opt-out, oricum vom furniza toate datele și numai în cazul în care Ah, vaccinul nostru este performant, vom primi banii din partea Comisiei Europene. Este normal să fii plătit atunci când <clears throat> um, dai um, performanță. În ceea ce privește monitorizarea. Da, noi vrem să luptăm împotriva epidemiei de COVID-19 și mi se pare firesc să fim supravegheați, monitorizați. Noi vrem să venim oricând în fața Parlamentului European să vă răspundem la întrebări. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Jean Stefan pentru Kirvac. Prima prioritate când creezi un vaccin este siguranța. Nu vrei să subminezi uh, încrederea în vaccin. Procesul este foarte strict. Trebuie să știți că există o, un Consiliu de Monitorizare a Datelor privind siguranța care analizează în fiecare săptămână toate datele vor urma uh, publicații științifice uh, conform uh, unui proces riguros de publicare. Deci vom avea transparență, cu siguranță. Apoi, a doua mare provocare, producția pe scară largă și producerea unor cantități foarte mari în foarte puțin timp. Aici trebuie să spun că mecanismul uh, de achiziții uh, în avans e un instrument adecvat. Știm că e vorba de bani publici, dar trebuie să știți că dacă la sfârșitul studiilor clinice înregistrăm un eșec, nu vom primi decât banii aferenți studiului clinic și uh, costurile aferente producției de până în momentul respectiv. Cât privește încrederea în vaccin și accesul la acesta, cred că trebuie să acționăm cu transparență. Uh, raportul risc-beneficii va fi evaluat de EMA și vom fi responsabili. Într-adevăr, CureVac folosește o tehnologie nouă bazată pe RNA dar care e disponibilă deja de 10 ani și avem până acum toată încrederea pe baza datelor clinice pe care le-am văzut că putem crea un vaccin eficace și sigur. Cred că vor fi diferențe între diferitele vaccinuri în materie de protecție, adică în ceea ce privește infectarea, transmiterea și protejarea împotriva bolii. Poate fi vorba de un vaccin, va fi vorba de un vaccin uh, cu două doze, la două luni distanță. Poate la cei mai în vârstă va fi nevoie și de a treia doză, dar nu știe nimeni deocamdată sigur. Și cred că acum răspunderea legată de sănătatea publică e să găsim o soluție de crearea vaccinului și de organizarea distribuției. Cu siguranță, suntem gata să revenim, să informăm constant Parlamentul despre progresele făcute. Cred că putem avea încredere că vom avea un vaccin în următoarele șase până la 9 luni. Toată lumea va contribui la asta și să nu uităm că efic- eficacitatea clinică se testează în alte țări decât în Europa, în America Latină și poate și în India dacă facem uh, studiile clinice în aceste țări, nu trebuie să uităm, suntem obligați să le oferim și lor vaccinuri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sweeney, de la EMA. Mulțumesc! Mai întâi să-i răspund doamnei Băfier, îmi cer scuze pentru că n-am făcut-o data trecută. M-a întrebat dacă se va lua în calcul flexibilitatea legată de organisme modificate genetic. O să încercăm să vedem uh, ce învățăminte am tras de pe urma acestei pandemii uh, și uh, genul acesta de lucruri nu trebuie stabilită de noi. Poate se vor regăsi în strategia farmacologică. Apoi, cum putem asigura siguranța acestor vaccinuri. Așa cum s-a spus deja, studiile clinice uh, pe care le-am primit în vederea aprobării pentru introducerea pe piață au fost testate pe cam 30.000 de pacienți în total. O să introducem un proces de monitorizare post-autorizare serios, uh, în conformitate cu uh, ceea ce decid și instituții uh, internaționale de supraveghere, pentru a ne asigura că supraveghem eficacitatea, expunerea și siguranța vaccinurilor folosite și autorizate pentru a fi puse pe piață. Pentru doamna Metz, vom anunța uh, începutul desfășurării încă n-am primit primele date pentru analiză, dar odată ce le vom primi, vom anunța acest lucru. Oficial, uh, anticipăm ca acest lucru să se întâmple în săptămânile care urmează, dar totul depinde de uh, gradul de pregătire al companiilor și solicitanților și uh, momentul în care sunt studiile clinice. Apoi, ați întrebat dacă avem capacitate și resurse. Avem capacitate, intenționăm să uh, creăm și echipele pentru uh, analizele pe care le demarăm pentru a face diferitele activități legate de COVID-19 și evaluările constante, recomandările științifice, munca privind uh, carențele și pregătim și un document pentru publicare. A trebuit să realocăm personal de la, care se ocupa de alte sarcini și pe măsură ce trece timpul vom primi și alte uh, solicitări, alte candidaturi și va trebui să planificăm și dacă e cazul să mai realocăm personal, dar uh, deja suntem uh, sub presiune și avem și alte mm, probleme, cum ar fi cele oncologice și alte boli la care trebuie să ne gândim. Deci trebuie să ne gândim la, și la resursele de după autorizare și directorul nostru a comunicat cu comisia uh, și a solicitat un uh, studiu de impact detaliat uh, legat de resurse și personal care să ne permite supravegherea situației și acum și după autorizare. Și astfel răspund și doamnei Miarcovici. Așadar am scris omologilor la nivel înalt din Comisia Europeană solicitând resurse și sprijin în plus pentru că vom avea nevoie de ele pentru a susține acest efort pe termen lung pentru doamna Riazi. EMA autorizează vaccinuri pe baza unui, unei analize pozitive risc-beneficiu. Cum spuneam, niciun vaccin nu e absolut lipsit de riscuri, însă există un prag de siguranță care trebuie stabilit foarte sus, pentru că e vorba de uh, un număr foarte mare de persoane care altfel sunt sănătoase. Uh, cele folosite în studiile clinice au fost evaluate conform standardele lor obișnuite pentru astfel de produse uh, și se folosește un vaccin cunoscut pentru comparație ca reper pentru a se vedea uh, care sunt efectele vaccinurilor în general și apoi uh, dacă pentru un anumit vaccin se poate considera că e sigur. Chiar dacă noi nu ne implicăm direct în desfășurarea studiilor clinice, oricum acest lucru va fi luat în calcul. Ne-ați întrebat despre studiile metabolice pe distribuție. În general, e nevoie de astfel de studii uh, pentru vaccinuri și reamintim, ele sunt alcătuite din uh, proteine, antigeni și uh, acizi nucleici, care oricum fac parte din metabolismul uman deci, natura și tipul studiilor de acest tip uh, care pot fi efectuate diferă de cele efectuate în cazul medicamentelor, dar oricum ne uităm și la aceste aspecte. Și în încheiere vreau să reiterez uh, partea legată de siguranță. Aceste activități de monitorizare post-autorizare pe care le stabilim împreună cu colegii noștri și care vor fi foarte importante. Așa cum vă spuneam, directorul nostru a scris comisiei și va solicita sprijin în plus pentru a desfășura acea activitate, dar și pentru a continua evaluarea vaccinurilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la următorul intervenient, domnul Shadok, pentru concluziile sale. Mulțumesc. Uh, voi fi subțin pentru că s-a cam spus totul. Vreau să revin doar la chestiunea siguranței vaccinurilor ARN. Uh, bineînțeles, acestea vor fi uh, supuse acelorași evaluări de risc de către reglementatori. Un avantajat al acestei abordări e că vaccinurile sunt rezultatul unui proces pur sintetic, deci nu e vorba, nu e vorba de Uh, culturi, uh, celule nu, nu vor fi uh, substanțe organice. Deci va fi un vaccin mai pur. E clar, așa cum s-a spus, vrem să fim transparenți în ceea ce privește publicarea datelor, analiza de către colegi, punerea la dispoziție online, punerea la dispoziție informațiilor despre efecte secundare și uh, trebuie reamintit că noi am fost transparenți încă de la început, am spus care e politica noastră de profit, nu vom avea fluxuri de venit, uh, vom avea un uh, mecanism cost plus și cred că dacă toată lumea ar fi la fel de transparentă în legătură cu diferența dintre costuri, bunurilor și politica de venituri, uh, Iarăși, transparența și capacitatea de a înțelege ce propun diferitele companii ar fi uh, ceva mult mai ușor de gestionat. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această ultimă observație, domnul Won de la MSF. Mulțumesc! Voiam doar să reacționez la ce spunea unul dintre participanți în legătură cu proprietatea intelectuală. Poate că aceasta nu e principalul uh, obstacol în calea vaccinului, dar e un obstacol. Știm că s-au emis uh, brevete pentru anumite procese de uh, producție de vaccinuri, adjuvanți și așa mai departe. Și acest lucru poate îngreuna producția de vaccinuri. Sunt și dispute între Madena și Novia și mai sunt probleme care, și alte probleme care au întârziat dezvoltarea acestor vaccinuri. Voiam deci așa să spun că noi considerăm în continuare că acesta e un obstacol. Și apoi, ca să sintetizez mai întâi, aș vrea să vă mulțumesc mult pentru participarea la această audiere. Mă bucur că s-au pus întrebări critice din partea dumneavoastră. Iar cât privește un acces mai global, mai echitabil la vaccinuri, încă de la producția primelor doze, uh, din păcate, multe au fost garantate prin acorduri bilaterale între anumite țări și companii. O mai mare transparență pentru a dezvălui și costurile și prațurile, statutul uh, legat de proprietatea intelectuală și acordurile privind transferul de tehnologie. Salutăm eforturile de a permite diversificarea, în special a practicilor de producție în lume și o modalitate de a asigura acest lucru e, așa cum spuneam mai devreme, folosirea unor autorizații neexclusive Sper cu siguranță că aceste chestiuni importante vor fi discutate în continuare și că Parlamentul European va supraveghea uh, în mod adecvat în continuare aceste chestiuni de-a lungul timpului. Mulțumesc! Thank you. And, uh, the last... Mulțumesc și ultimul intervenient din panel, Shimir Derkan. Mulțumesc, bună ziua! Doar la două subiecte m-aș referi, încrederea și transparența. Uh, un lucru despre care nu am vorbit este transparența uh, procesului de creare, de dezvoltare. Ați văzut că sunt trei companii în faza 3 și au publicat protocoalele de fază 3, ceea ce e foarte neobișnuit. În mod normal nu așa se fac lucrurile. Acest lucru permite um, oamenilor de știință să analizeze rezultatele studiilor clinice chiar înainte să se știe toate rezultatele. Ați văzut cât atenție s-a acordat uh, Uh, unui singur uh, efect secundar în uh, studiul la AstraZeneca. Deci cred că sunt trecute prin pieptănul fin toate aceste studii. Apoi trebuie discutat și despre risc și beneficii. Să nu uităm de beneficii pentru că nimic nu e fără risc. Și în încheiere doar să reamintesc de ideea acelor sisteme fără compensație completă, de plină. Așa vom permite Uh, acces rapid uh, pentru uh, cei care poate au avut de suferit în caz că se va întâmpla acest lucru. Cred că Parlamentul poate analiza și mai discuta acest subiect pe viitor. Cealaltă întrebare la care vreau să mă refer, repatrierea producției. De fapt, pentru vaccinuri avem multă producție în Europa. Pentru membrii Parlamentului avem uh, una dintre cele mai mari uh, fabrici de vaccinuri uh, din lume în Europa, nu departe de Bruxelles și puteți să o vizitați când se vor asigura condițiile de siguranță. Deci, dacă vă gândiți ce puteți face pentru a ajuta, um, puteți să vă gândiți la pregătirea pentru alte pandemii viitoare. Trebuie să ne asigurăm că nu uităm. După Ebola, cred că lumea a uitat. După 2009, pandemia de gripă, de atunci lumea a uitat. Eu cred că de data aceasta nu o să uităm, pentru că impactul asupra întregii lumii a fost major. Dar trebuie să ne gândim ce putem face ca data viitoare când uh, vine o pandemie să fim mult mai bine pregătiți. Deci mulțumesc mult pentru felul uh, echilibrat și atent în care ați pus întrebări. Eu cu siguranță consider că industria e susținută de Parlament. Angajații noștri lucrează zi și noapte pentru ca aceste vaccinuri să devină realitate și încercăm din greu uh, să facem acest lucru și e bine că simțim că avem sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc că am avut o dezbatere foarte bună, oportunitatea să facem schimb de uh, informații utile. Cred că majoritatea veți, da, um, veți avea posibilitatea să susțineți în continuare uh, aceste eforturi și văzând așa de multă hotărâre din partea industriei, înțelegem că mai sunt și probleme încă de lămurit. Astăzi nu s-au lămurit toate aspectele. Producția, distribuția, acordurile privind transparența, și, cum spunea și fostul președinte al României, Traian, eh, Traian Băsescu, riscuri legate de ARN, ce se întâmplă dacă apar mutații ale virusului și alte probleme menționate de uh, toți colegii. Cred că toate acestea și sper vor fi lămurite, pentru că numai lucrând împreună cu transparență de plină vom reuși. Vreau să mulțumesc domnului Canfan și colegilor de la Comisia Envi pentru inițiativă. Ne-a făcut mare plăcere să ne alăturăm. Vreau să mulțumesc și colegilor de la ITRE pentru participare, pentru uh, întrebările adresate și noi în continuare vom fi atenți pentru că va fi extrem de important să avem aceste vaccinuri disponibile cât se poate de curând, să fie sigure, uh, să ne le putem permite și să asigure eficiența. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumim foarte mult celor care au participat la panel și colegilor. Îi mulțumim, bineînțeles, și domnului Cristian Bușoi și membrilor ITRE pentru că au acceptat uh, să ni se alăture pentru această audiere. Mulțumiri de asemenea companiilor uh, Sanofi și Covac uh, care au acceptat să vină sau să participe, pe când altele, cum ar fi AstraZeneca, nu au onorat invitația noastră, încă o dată vreau să subliniez un lucru și anume că există un sprijin deosebit de mare pentru modul în care Comisia negociază contractele. Deci, un mare sprijin pentru investițiile publice în aceste procedee. De ce acest uh, sprijin uh, pe care îl exprimăm și noi? Înțelegem care sunt riscurile și problemele legate de relocarea producției și cu siguranță există adeziune la asemenea principii, dar bineînțeles cu toții avem nevoie de transparență pentru că nu dorim să ne trezim cu uh, ceea ce s-a întâmplat uh, în trecut, în crize similare, lipsă de transparență, că e vorba de uh, măști sau de altceva, este foarte clar că e nevoie de o bază de transparență. Și numai așa vom ieși din acest impas. Un motiv printre altele pentru a ne aborda situația în acest fel uh, Bineînțeles că rămânem în contact uh, în mod uh, și spirit constructiv și deschis și suntem interesați, bineînțeles, să vedem ce s-a negociat uh, de către dumneavoastră și ceea ce Comisia semnează în numele nostru al cetățenilor și contribuabililor. Mulțumesc foarte mult și noi, Envi și cu siguranță și ITRE, ne vom apleca din nou asupra acestui subiect extrem de arzător în următoarea perioadă. Vă mulțumesc foarte mult!